colleagues, good morning. Dragi colegi, bună dimineața. 9 și 10 aproape, trebuie să începem, o să vină și alți colegi. Azi avem o zi întreagă de anchetă. Avem o zi foarte intensă, cu multe prezentări interesante, anunțuri, comentarii, ordinea de zi se adoptă. Domnul Carins, vă rog, da probabil ceva legat de procedură. O întrebare din partea mea. Am primit vreun răspuns de la domnul Verhoeven. Am înțeles că domnul Schulz l-a interpelat și vreau să întreb dacă domnul Verhoeven a răspuns întrebării domnului Schulz. Da, este ceva ce voi aborda în anunțuri, spune doamna președinte. Dar, din păcate, n-am vești bune să vă dau. Vom discuta și la coordonator treaba asta. Vreau să vă spun că avem 18 limbi de interpretare astăzi la dispoziția noastră. Suntem și pe internet prezenți prin webstream și toate documentele se găsesc în format electronic. Hotărârea coordonatorilor. Proiect de decizie de pe 24 mai și respectiv 9 uh, iunie ce s-a hotărât la coordonator la cele două ședințe, le găsiți în dosare, le puteți contesta dacă nu sunt adaptate. Vreau să vă spun că proiectul de audiere, și mă refer aici la a doua jumătate a anului, la asta mă refer, deci pe 26 septembrie până pe 17 octombrie, programul nostru de întâlniri în această perioadă a fost deja hotărât și Vom vedea la coordonatori care vor fi subiectele și programul propriu-zis al fiecăreia dintre audierile pe care le preconizăm. Vom avea agenții americane audiate, uh, autorități de omologare tip, autorități de certificare, precum și uh, diversi constructori auto, reprezentanța acestora care vor veni la noi, veți găsi detalii și vom hotărâ mai multe la coordonatori. Vreau să vă atrag atenția asupra unui lucru. Uh, Uh, am cerut, uh, au existat multe cereri pentru audieri și am adăugat în a doua jumătate a anului 5 zile și jumătate de audieri. Le-am adăugat, uh, va fi un program extrem de încărcat cu aceste zile suplimentare de audieri și o să cer secretariatului și tuturora să se asigure uh, că se va participa așa cum trebuie la aceste ședințe. Avem ședințe pe 10-11 octombrie, pe 7 noiembrie și pe 8 noiembrie, după caz dimineața sau după masa. De asemenea, și la Salzburg putem să ne întâlnim în plus față de programul uh, inițial, dacă este cazul, și vom avea astfel de ședințe suplimentare pe 4 iulie la Strasburg, seara vom avea două subiecte, prezentarea studiului pe care noi l-am comandat ca și comisie cât privește obligațiile juridice uh, legate de emisiile din sectorul automoto, o prezentare a studiului pe care noi l-am comandat, precum și uh, uh, audierea domnului Iostans Transport și Mediu Domnul Weihogen, acum, el a refuzat în mod oficial prezența sa la audierile noastre, pentru că noi i-am trimis uh, o astfel de cerere formală și la cererea coordonatorilor i-am transmis domnului Schulz un e-mail ca să-i cer să intervină. El a făcut treaba asta, a scris o scrisoare, n-a primit niciun uh, răspuns. M-am discutat uh, neoficial cu Schulz și lucrurile nu stau prea bine, mi-e teamă, prea bine, mi-e teamă. Domnul Schulz îl va contacta și pe domnul Juncker. Ne vom referi la aceste lucruri atunci când vom trage concluziile. Eu cred că trebuie să avem o discuție deschisă și domnul Juncker, ca și președinte al Comisiei, trebuie să înțeleagă și el că nu este deloc acceptabil ca un fost comisar european să nu vină la noi, la Comisia noastră. El trebuie, după părerea mea, să dea socoteală de ce a făcut când era în postul în care era. Așadar, de fapt, o idee, o veste mai bună a acceptat să ca răspunsul său la cererea noastră, sau refuzul său mai bine zis, să figureze pe website-ul nostru, ceea ce este bine. Iată informațiile cele mai proaspete pe care pot să vi le dau pe acest subiect și în orice caz trebuie să vedem ce vom face în continuare cu acest subiect, indiferent ce ne va spune Juncker, ce, ne, ce contacte vor mai fi între Schulz și Juncker în continuare pe această tematică. Doamnă președinte, dacă îmi permiteți încă o întrebare, poate n-am înțeles eu exact. Asta înseamnă că comisarul SPD, Verheugen, a refuzat să vină în fața acestei comisii. Da, în scris a refuzat în mod cât se poate de formal și a spus că putem să punem acest răspuns pe site-ul internet și ce spune el? Ce argumentare? Spune că uh, oficialii de astăzi ai comisiei, adică staful actual, sunt mai bine pregătiți să răspundă aceste întrebări. Dar eu sunt gata să uh, transmit acest dosar, uh, nu numai aici, mai aici la Parlament, dar și la comisie. Apoi, uh, aprobarea uh, întâln... procesului verbal de pe 28 aprilie a comisiei noastre emis. Dacă nu mai sunt alte comentarii, uh, pe anunțuri, pe ordinea de zi, atunci putem să continuăm cu audierea noastră. Vrem să um, bună, uh, întâmpinăm pe doamna Dorotesar, șefa pentru, la Departamentul Transport și calitatea aerului de la Deutsche Umwelthilfe și e vorba de o organizație non-profit de mediu și de producția protecția consumatorului, care dorește să fie un forum de dialog între ONG-uri de mediu, politicieni și oameni de afaceri și cetățeni, când vine vorba de toate cauzele în justiție care vizează uh, încălcarea um, sau um, lipsa de protecție a mediului. Vreau să vă dau uh, cuvântul 10 minute, doamnă Sar, și după aia vom avea un schimb de vederi, o oră și 40 minute maxim această sesiune. Mă bucur că sunteți aici și mă bucur foarte mult că ne-ați trimis uh, și înscris răspunsuri extrem de clare, dar oricum vor fi și întrebări din partea membrilor. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc pentru invitație, pentru ocazia pe care mi-o dați de a vorbi astăzi aici aș spune câte ceva cu titlul introductiv. De ce uh, ne preocupă acest subiect, în primul rând? Pentru că poluarea aerului duce la multe decese premature în Europa și în 2012, conform EEA, raportul de calitate aerului s-au înregistrat uh, sau s-au putut uh, pune pe seama calității proaste aerului, 72.000 de morți premature. Sunt sigură că știi acest, uh, știți acest lucru, dar vreau să vă spun de ce ne există așa de mult acest subiect. Uh, practic, aproape un milion de uh, ani de viață sunt pierduți din cauza acestei poluări a aerului. Iar limitele de dioxid de azot sunt încălcate zilnic um, în Europa din cauza în principal a vehicolelor diesel. Situația nu s-a îmbunătățit nici cu introducerea normelor Euro 5, Euro 6, în ciuda regulamentului cunoscut care dorea tocmai asta să facă. Organizația noastră s-a angajat pentru a mutăți calitatea aerului timp de ani de zile. Ne-am concentrat pe poluarea urbană a aerului, precum și uh, emisii din surse uh, rutiere și nerutiere. În trecut am făcut, am publicat și noi o serie de publicații ale noastre, ale altora, pentru a arăta mai bine cât de importantă, cât de urgentă este această chestiune. Împreună cu alte părți interesate, cerem o mai bună implementare a regulamentului actual, uh, acum și în viitor. Uh, sau alte acte legislative în viitor, veți vedea asta Uh, și din răspunsurile scris pe care le-am trimis, problema emisiilor de oxid de azot de la mașinile diesel este o problemă cunoscută de către experți și de oamenii politici pe plan național și UE de ani de zile, fie că e vorba de autorități naționale, autorități europene, de oameni de știință, de ingineri sau de ONG-uri, cum suntem noi. Totuși, după părerea mea, Uh, este foarte clar că această problemă nu a, fost, nu a suscitat suficientă vigilență uh, și nu am avut nici din partea uh, autorităților linii orientative suficiente care să arate și constructorilor ce pot să facă și asta în lumina regulamentului 715-2007. Acum, Agenția de Protecție a Mediului încearcă să acționeze în două direcții. Să vedem uh, direcțiile pe viitor și să vedem ce se întâmplă cu flota actuală, care este scopul nostru. Scopul nostru este o implementare de plină a legislației actuale pentru calitatea aerului bună pentru cetățenii euro europeni. Iată de ce pentru noi performanța privind emisiile a autovehicolor diesel este mare, de mare interes pentru noi trebuie să, se, să existe o, conformitate de plină pentru normele Euro 5 și Euro 6, mai ales în zonele foarte, uh, foarte populate, foarte poluate, acolo unde foarte mulți oameni sunt expuși acestor noxe. De asemenea, dorim să sprijinim toate demersurile legislative viitoare sau de reglementare Eh, este exact ce se discută acum, introducerea noului eh, ciclu de testare, eh, precum și să ne implicăm în propunerea Comisiei în ceea ce privește revizuirea cadrului de omologare tip, așa cum știți foarte bine. Orice legislație viitoare va trebui să însemne un mecanism de control și inspecție mai bune pentru a asigura conformitatea, însă încă o dată vreau să vă spun că pentru provocarea actuală, și subliniez asta, problema este cu flota actuală și lucrurile nu se vor schimba până nu intră în vigoare nou, noul regulament. Asta e foarte important pentru a salva vieți omenești și pentru a reabilita readuce încrederea în politica uh, industrială europeană. De asemenea, salutăm hotărârea comisarei Biancovska de a pro- respinge propunerea ministrului transportului Dobrint pentru că uh, regulamentul este clar și mă refer aici la tot ce înseamnă acele uh, mecanisme uh, de, de manipulare ilegale. Așa cum știți, dispozitiv de invalidare. Noi am testat mai multe modele diesel de la diversi constructori auto ca să spunem că nu e vorba de un scandal Volkswagen, ci un scandal diesel în general și ce s-a și confirmat. Vă dăm un exemplu numai. Sistemele de uh, emisii de eșapament de la Opel Zafira nu funcționează așa cum trebuie, sistemul de control, în 83% uh, din timp, ceea ce înseamnă că numai acest model emite el singur foarte multe emisii de dioxid de azot. Actorii responsabili trebuie să se conformeze regulilor uh, actuale și dacă nu o fac, uh, trebuie să fie modificate modelele sau trebuie eliminate de pe drumurile noastre aceste mașini. Mulțumesc foarte mult pentru această uh, prezentare și vreau imediat să uh, Continuăm uh, audierea noastră. Știți bine, colegii, dragi colegi, în uh, prima rundă avem raportorii, reprezentanții grupurilor politice, apoi care au 5 minute pentru a pune întrebări și apoi o să fie uh, întrebare și răspuns. Vă rog să vă mențineți în cadrul timpului uh, acordat. Domnul Zalba. Președinte, muchas gracias. Mulțumesc, doamna președinte. și vă mulțumesc, doamna Zar, pentru prezență, pentru că ați acceptat invitația și pentru că ați răspuns și la chestionarul nostru și la întrebările pe care le-am inclus. It's okay? Yes. Thank you. Sorry for that. Eh, muchas gracias, señora Sar, y muchas gracias también por responder a su cuestionario. cuestionario. Mulțumesc, eh, doamna Zar, vă mulțumesc pentru că ne-ați răspuns la chestionar. Într-unul dintre răspunsurile dumneavoastră spuneți că ați contactat guvernul eh, german din 2011 și că acesta a spus că o să mai așteptăm pentru a avea um, uh, informații privind um, emisiile în situație reală. S-ar fi putut uh, evita atunci uh, ceea ce s-a întâmplat după aceea? Cred că în 2011 și de mai multe ori am solicitat autorităților germane să facă o proprie anchetă și cred că dacă ar fi reacționat și ar fi uh, făcut o anchetă <clears throat> și ar fi analizat cum apar aceste uh, emisii atât de ridicate și dacă se folosesc dispozitive de invalidare, da, am fi putut să avem această dezbatere cu câțiva ani mai devreme. Se pusieron în contact cu la Comisión Europeană. La un moment dat, Ați uh, contactat uh, oare Comisia Europeană sau alte instituții europeană sau poate un alt stat membru al Uniunii Europene? By that time we have not addressed the... Nu, în momentul respectiv nu ne-am adresat Comisiei Europene, însă au existat uh, alte solicitări din partea Agenției de Mediu Germană care au fost uh, deci sesizări care au fost transmise Comisiei. Uh, noi am transmis comisiei uh, testele pe care le-am făcut uh, după 2015. Și cui ați trimit uh, rezultatele? Cui la comisie ați trimis aceste rezultate? Am trimis doamnei comisar Biencovska, domnului Balc și domnului Vea. Și un ultim punct. Știați că Comisia Europeană era de părere că există suficiente informații Însă, în același timp, Comisia lucrase din 2009 la condițiile reale de test, numai și asta ar fi putut să ne facă lideri în acest domeniu. Sincer, nu știam eu personal, știam că exista o dezbatere pentru a îmbunătăți condițiile de test în laborator Însă um, știam și că există um, ideea de a măsura um, emisiile reale, numai mai degrabă pentru camioane. Mulțumesc. Domnul Gerbrandi. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, doamnă Zar, pentru primele răspunsuri și pentru intervenția noastră. Bun venit în comisia noastră. Eu am multe întrebări tehnice referitor la um, ce, ce autovehicule ați um, testat, ce tehnologie ați folosit, ce investigații ați făcut în 2007, dar poate că ne puteți răspunde la asta în formă scrisă, pentru că altfel vom consuma tot timpul. Ce mă interesează pe mine este contactul noastră cu autorități. Ați spus că nu ați informat autoritățile europene în 2007 că ați început să faceți asta în 2015. Mă interesează foarte mult uh, răspunsurile autorităților germane, răspunsuri formale și informale, când, început cu 2007, le-ați furnizat rezultatele dumneavoastră. Well, the response was that um, that of... Răspunsul a fost că, da, bineînțeles, există Există o diferență între măsurătorile de omologare în laborator și emisiile pe șosea. Nu exista un răspuns, n-a existat vreun răspuns specific cum că autoritățile ar uh, face o proprie anchetă fie în, despre CO2 Uh, despre diferența între măsurătorilor, măsurătorile în laborator și cele în condiții reale, care acum sunt la 40%, și nici despre uh, emisiile ridicate de noxe. Mulțumesc, spune domnul Gerbrandi. Știu, cunosc țările, precum Germania, știu că există contacte formale, uh, cu scrisori și așa mai departe, dar și contacte informale. Ați primit uh, și răspunsuri informale, poate, de la oameni de la un nivel mai jos, care au spus poate că așa e, aveți dreptate, dar nu ni se dă voie. Ați avut senzația aceasta că se obstrucționa acest uh, subiect în Ministerul German? Da, la nivel uh, informal aveam senzația că problemele erau cunoscute. Dar, da, la nivel informal. Mulțumesc. Este foarte interesant, spune domnul Gerbrandi. Să mă concentrez pe viitor. În răspunsurile dumneavoastră în scris, menționat că, menționați că noile teste RDE de măsurarea emisiilor în condiții reale, e bine, în aceste noi tipuri de test vedeți din nou indicații că o producători încearcă să trișeze cumva. Da, este, sunt prime Um, prime indicații, nu l-am rugat încă pe expertul nostru în software să analizeze uh, la nivel tehnic uh, înalt uh, acest lucru, însă există indicații că, să spunem așa, mașina va recunoaște testarea în condiții reale. De exemplu, dacă se instalează un, um, un dispozitiv sau dacă conduci cu um, um, porbagajul deschis, trebuie să faci asta ca să uh, poți mă, face măsurătorile când ai, sunt instalate mecanismele. Deci sunt doi indicatori posibil. Ce am văzut în trecut s-a creat pentru a recunoaște situația în care mașina era testată. Și nu, nu cred că același lucru nu se poate face cu testarea în condiții reale. În ceea ce privește uh, testele de uh, lipsă de producție făcute de autoritățile de piață, nu s-a discut, uh, discutat foarte mult despre asta, dar puteți să ne spuneți mai mult despre această testare in-use a vehiculelor. Din câte știu eu, Uh, uh, producătorii își testează vehiculele și apoi raportează uh, rezultatele la autoritatea de omologare. Și de cele mai multe ori rezultatul este destul de bun. S-au făcut unele măsurători din partea Agenției de Mediu germane și se vor face și alte măsurători, dar în ultimii ani nu a existat uh, suficientă finanțare pentru asta. Cred că în viitor ar trebui să avem o autoritate diferită de autoritatea de omologare care să ancheteze conformitatea flotei existente în mod independent și să raporteze față de, um, autori, față de autorități. Un alt aspect important mi se pare transparente, transparența și anume publicarea, publicarea rezultatelor acestor teste. Domnul Carins. Mulțumesc foarte mult. Am citit uh, răspunsurile dumneavoastră la întrebările înscris și Aș vrea să continui pe același gen de întrebare, o întrebare generală. Articolul 5.2 privind dispozitivele de invalidare. Se interzice utilizarea dispozitivelor de invalidare și următoarea propoziție spune interdicția nu se aplică acolo unde nevoia uh, pentru acest uh, dispozitiv uh, este justificată de uh, anumite elemente. Deci, pe de o parte, legislația spune e interzis și apoi avem această mică lacună și propoziția mi se pare destul de vagă. Apoi avem acest sistem de omologare care este cel puțin uh, lacunar. Nu avem un loc în care te duci și se verifică tot uh, autovehiculul, nu. Diferite lucruri se testează în diferite locuri și nu există o supraveghere centralizată. Apoi, rolul comisiei în acest domeniu este mai degrabă de observator decât de participant sau actor. Nu este foarte clar uh, cum se asigură finanțarea laboratoarelor, cât plătește de fapt industria auto. De fapt, uh, se pare că întregul sistem a contribuit la rezultatul final. Sunteți de acord cu acest gen de evaluare? Că este o greșeală mm, sistemică, practic, că toate lucrurile, începând cu legea adoptată și procedura prin care se aplică legea, toate acestea sunt uh, insuficiente. Ce părere aveți despre asta? Nu sunt de acord, spune doamna Zar. Eu cred că regulamentul trebuie citit din considerente, care spune că acest regulament trebuie să contribuie la o mai mare calitate a aerului, o mai bună calitate a aerului și acesta este obiectivul regulamentului. Sunt mai multe uh, prevederi care se referă la conformitatea cu standardele de emisie. În, uh, într-unul dintre aliniate este prevăzut că uh, tehnica folosită pentru a reduce noxele trebuie să funcționeze în utilizare obișnuită și în toate condițiile exterioare care se pot regăsi în Europa. Și formularea în utilizare obișnuită este foarte importantă. Când e vorba de frâne, um, um, centuri de siguranță, altfel de, siguran, de elemente de securitate, Nimeni uh, nu va considera că trebuie să funcționeze o frână numai dacă sunt mai mult de 20 de grade afară. Această clauză de excepție pe care ați menționat-o în articolul 5 trebuie văzută ca o derogare și pentru este prevăzută pentru a se asigura că mașinile pot fi conduse fără a se crea accidente. Dar modul în care se folosește acum, și m-am referit la Opel Zafira, la exemplul acesta, e bine, nu funcționează cum trebuie, sistemul de reducere al emisiilor nu funcționează și rata de eroare este de 80%. Iar ceea ce am găsit în Opel Zafira este că se oprește după 145 de km la oră pe, asupra, deasupra unui anumit turaj. Și din punctul meu de vedere, acest lucru nu ține de ceva tehnic. Domnul Carin, sunt de acord cu dumneavoastră, însă, din punctul meu de vedere, da, putem spune sau putem aduce argumente că regulamentul e bun sau nu. Din punctul meu de vedere, cel puțin articolul 5 nu este suficient de clar. Însă, procedurile de, contra, de control pentru a aplica acest regulament. Nu avem o autoritate centrală cu putere care să facă testare independentă. Și mi se pare că și aici intervine o dificultate. Avem o lege pe de o parte dar avem un mecanism uh, lacunar, chiar dacă putem spune eventual că legea este clară, ceea ce eu nu cred că este. E bine, nu avem un mecanism pentru a ne asigura că legea este și aplicată din cauza acestei abordări fragmentate privind omologarea. Vi se pare că asta este o problemă? Cred că nicio legislație nu ar putea să împiedice uh, o autoritate germană de omologare să facă singură testele. Și să întrebe de unde vine această diferență atât de mare. În Statele Unite, de exemplu, există metode diferite de a pune întrebări detaliate producătorilor dacă nevoia tehnică este prezentă, pentru a mă referi la acest articol 5.2, deci poți să afli mai, mult mai multe lucruri despre asta. Um, Dans, mulțumesc, vă mulțumim pentru informațiile date care ne-au ajutat foarte mult în ancheta noastră. Aș fi dorit să știu mai multe despre elementele specifice legate de dispozitivele de invalidare și circumstanțele în care pot fi detectate. În audierile anterioare am auzit și am văzut și rezultatele din anchetele din uh, Germania și uh, Regatul Unit, în care un număr mare de mașini aveau emisii mult mai mare după pornirea la cald decât după pornirea la rece. Și, bineînțeles, asta merge împotriva nu doar intuiției noastre, ci și a ceea ce ne spuneau producătorii în ceea ce privește temperaturile de operare ale motoarelor, în ceea ce privește uh, tehnologiile de control ale emisiilor. Și atunci, poate e vorba aici în aceste mașini de dispozitive de invalidare sau ar putea fi o altă explicație. Nu am niciun fel de explicație tehnică pentru acest caz. Ne-am fi așteptat ca emisiile să fie mai scăzute cu o pornire la cald și da, ar putea să însemne că există un asemenea dispozitiv. Vă mulțumesc! Știm ce făcea software-ul Volkswagen pentru că, da, bineînțeles, l-am descoperit. Însă mai există și alte exemple unde un dispozitiv uh, termal uh, care detectează temperatura de afară există și știm că la anumite viteze sunt activate alte tipuri de software. E posibil să existe deja în software implementată o anumită scală pentru aceste temperaturi implementată de producători și s-ar putea să existe mult mai multe dispozitive de invalidare astfel pe diferite lucruri și interpretând diferit regulamentele în vigoare. Dacă vă gândiți la exemplul cu cei 145 de km pe oră, e în afara testului oficial de testare, ciclului oficial de testare, pentru că la o asemenea viteză se iese din acest ciclu de testare. Temperatura în laboratorie între 20 și 30 de grade. Să menționez un exemplu cu Opel Zafira. Nu vreau să discreditez acest tip de mașină, dar aici avem cele mai multe date. Opel ne spune că uh, sistemul de reducere a emisiilor funcționează perfect între 20 și 30 de grade Celsius și la Există o discuție dacă acest dispozitiv se închide după 20 de minute. Un uh, ciclu de testare durează aproximativ 20 de minute, așa că, da, probabil. Să ne tragem sigur concluzi, singur concluziile. Bine. Ce încercăm noi să înțelegem aici? Există exemple care ne indică că există nu doar dispozitive de invalidare, ci și condiții în care autovehiculele emit mult mai mult decât ni se spune că emit. Și asta din 1998 cu camioanele și până la munca pe care organizația dumneavoastră a făcut-o în ultima parte al ultimului deceniu, a ultimului deceniu. Din experiența dumneavoastră, datele, rapoartele pe care le-ați făcut și prezentat, uh, Considerați că sunt suficiente sau credeți, ă, ține, credeți că se ține cont la timp de opiniile dumneavoastră sau simțiți că mm, întâmpinați anumite piedici și de la cine? Reacția la publicațiile noastre și la cererile pe care le aveam, le-am avut în acest caz, nu au fost suficiente. Și mă întreb dacă am mai fi stat cu toți aici, dacă EPA-ul nu ar fi publicat ceea ce a publicat și dacă nu ar fi reacționat în felul în care au făcut-o. Cel puțin pentru autoritatea germană, cred că există un anumit uh, grad de rezervă în ceea ce privește convocarea actorilor um, responsabili din industrie. Mulțumim foarte mult, domnul Henkel are cuvântul. Da, mulțumesc. În răspunsul scris, aș vorbi mai degrabă în limba germană, că doar o înțelegeți, nu? Bine. În răspunsul dumneavoastră, între altele, ne spuneați că pentru anumite teste ați primit material și din partea Toyota. Și atunci prima mea întrebare e următoarea. Ați încercat să obțineți informații și de la alții și în ce și cum ați folosit acest material? Cum puteți să uh, cum l-ați cuantificat? Ce înțelegeți prin material? Ajutor financiar? O secundă, vă rog aceste fir, filtre, de parti, filtre de particole în ceea ce privește dioxidul de carbon de la Toyota. Pe pagina 4 din răspunsurile dumneavoastră scrise, sprijin pentru sistemele la gaze de eșapament pentru reducerea de dioxid de carbon, sprijin de la Toyota și mă întrebam dacă ați primit sprijin și de la alte companii. Da, mulțumesc. Sprijinul de la Toyota, sprijinul financiar de la Toyota are o istorie de 15 ani, dacă mi-amintesc bine. Sunt anumite sume care țintesc clar anumite proiecte în ceea ce privește reducerea emisiilor de dioxid de carbon. De exemplu, noi finan- finanțăm anumite servicii în fiecare an. Uh, în ceea ce privește mașinile de serviciu și ministerele și alții acționează așa și autoritățile publice, bisericile din Germania. Și asta ca să arătăm și alegem acest tip de mașini astfel încât să țină cont de mediu. Deci de la alte firme nu ați primit nimic. De la alți producători de automobile, uh, în ceea ce privește anchetele pe care le facem din septembrie 2015, nu am primit niciun fel de sprijin. E suficient, mulțumesc. Următoarea întrebare. Spuneți și m-a uimit puțin că nu e un scandal Volkswagen și că între timp e un scandal diesel. Credeți că trebuie să facem o diferență între ceea ce a făcut Volkswagen cu acest dispozitiv de invalidare uh, pentru că s-ar putea înțelege că toți producătorii de automobile din Germania folosesc acest tip de înșelăciune. Există diferiți producători care între timp spun că folosesc, acceptă, că au recunoscut că folosesc aceste pozitive de invalidare și am vrut să spun că există criterii la care aceste dispozitive de invalidare reacționează, de exemplu viteza și așa mai departe și s-ar putea să existe o anumită legătură cu diferitele cicluri de testare. Și de aceea am vrut să spun că emisele de noxe în condiții reale nu apar doar în, carul, în cazul Volkswagen, și la, multe alți, la mulți alți producători de automobile. Deci nu am vrut să zic așa. Da, acest lucru a devenit între timp clar și pentru noi că există această problemă între emisiile din uh, condiții de test și lumea reală. Și cred că și organizația dumneavoastră ar fi uh, foarte de ajutor dacă ar face o diferență clară între aceste înșelăciuni de la Volkswagen și celelalte probleme. Credeți că ar fi bine? În comunicarea noastră am spus că rezultatele pe care le-am analizat de la alți producători, noi și alte instituții, sunt văzute ca fiind ilegale, deși la uh, Volkswagen uh, se vede că ține de ciclul de testare, dar dacă există și alte motive din partea producătorilor, ei bine, noi credem că rezultatele sunt încă insuficiente și nu credem că merg mână în mână cu legislația. O ultimă întrebare ați făcut o trimitere și la PASAT 2011 și acolo spuneți că ministerul a spus că era conștient de această problemă și că e o practică ilegală. Aveți dovezi în acest sens? Ne puteți prezenta ceva astfel încât să știm clar că ministerul într-adevăr s-a exprimat așa și anume că vorbim de o practică ilegală? Au recunoscut acest fapt? am uh, pregătit un protocol al ședinței. De atunci am avut și noi documentele, în documentele noastre în care spuneam că există această problemă, că există aceste emisii foarte înalte și că da, sunt niște practici legale care acționează aici. Și atunci ministerul ne-a spus că da, știe că există această problemă. Dacă ministerul credea că e o practică ilegală, e bine, a existat o anchetă din partea Parlamentului German, există și aici documente, protocoale ale ședinței, și în, dar în actele ministerului nu stau lucrurile așa. Vă mulțumim, domnul Federle, are cuvântul. Vă mulțumim. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. V-am invitat aici, bineînțeles, pentru că suntem de acord în cadrul comisiei că reprezentați o organizație care e competentă și e importantă pentru investigația noastră. În primul rând, aș dori să clarificăm ceva. În această dimineață am discutat dacă legislația e clară sau nu și probabil există atâtea păreri câți membri în această cameră azi. Însă, din, după părerea dumneavoastră, ați spune că legislația este clară? Da, eu aș spune că legislația este clară. spune foarte clar cum trebuie să fie instalate tehnologiile în ceea ce privește emisiile în uh, condiții normale de utilizare. Și cred că exemplele pe care le-am menționat, o viteză de, 100, de peste 145 de km, face parte din utilizarea normală. Vă mulțumesc, ne-ați mai spus că uh, a existat rezistență din partea autorităților germane să facă ceva după ce rapoartele au fost publicate. La ultimele audieri am aflat și că au existat studii europene care au fost prezentate încă deja din 2004 în care se spunea că există diferențe între emisiile reale și emisii în condiții de testare. După părerea dumneavoastră, problema e următoarea. Nu ar trebui să ne axăm pe legislație, ci pe punerea în aplicare acesteia și controale. Care ar fi recomandarea dumneavoastră pentru noi în ceea ce privește legislația pe viitor? Cum ar trebui să organizăm un sistem atunci când există rapoarte care arată că există diferențe între uh, obiectivele legislației și ce se întâmplă în realitate? Să ne asigurăm că avem mașinăria politică și cadrul juridic care să funcționeze. Ce ne-ați recomanda? Ei bine, Cred că anumite aspecte sunt deja în mișcare. Există acest, această testare RD care trebuie introdusă până în 2017. Sunteți pe punctul de a introduce un nou uh, ciclu de testare și cred că noile instrumente vor uh, ajuta să nu mai existe diferențe atât de mari între uh, testare și ceea ce se întâmplă în realitate. Însă cred că măsuritorile independente ar trebui să facă parte din sistemul de omologare tip. Măsurile independente ar trebui să fie făcute și pentru flotele existente. Rezultatele acestor măsuri ar trebui să fie publicate acestor măsurători. Dacă suntem de acord că există o diferență între condițiile de laborator și condițiile pe șosea, există un diferit tip diferit de șofare, atunci e clar că ar trebui să existe un cadru în care să fie clar că limitele inițiale care apar sub acest regulament trebuie să se țină cont de ele. Nu e o simplă cifră. E neapărat necesar să îmbunătățim calitatea aerului și de aceea implementarea legislației trebuie să fie mai bună. Și acum, ultima mea întrebare. Am rep- îmi repet întrebarea, deși răspunsurile au fost clare, însă nu am văzut niciun stat membru în ultimul 10 ani care să ceară nouă legislație. Deci e clar că legislația e una clară, așa că trebuie să ne axăm pe punerea în aplicare. Ca și o continuare la ultima parte despre care ne vorbeați, în răspunsul scris la întrebarea numărul 10 ne spuneți că RDE nu ne va, ajun, nu ne va ajuta singur astfel încât să nu mai avem mașini care poluează foarte mult pe stradă. Ce trebuie să facem? Noi, Parlamentul, ne axăm acum pe condițiile reale de test, dar probabil ar putea să fie și alte căi de a aborda cifrele, vedem că există și alți producători de automobile care ne spun că mai există și alte sisteme care încearcă să manipuleze raportarea emisiilor. Credeți că ar trebui să facem ceva în plus față de testele în condiții reale? Da, cred că ar trebui să faceți măsuri independente. Condițiile reale de test sunt și o procedură și un instrument. Există această procedură în pachetul RD1 și 2, 3 și 4 în pregătire, unde se definesc foarte foarte clar condițiile în care aceste teste trebuie să fie făcute. După părerea mea, ar fi foarte bine să se facă teste suplimentare cu același tip de tehnologie de măsurare, cu aceleași dispozitive de măsurare, dar în alte condiții, condiții care nu sunt cunoscute dinainte. Ceva similar cu ceea ce se face în SUA, de exemplu. Vă mulțumim, doamna Ernst. Vă mulțumesc, mă bucur foarte mult că vă aflați aici, minunat, și mă bucur și că ați făcut niște declarații atât de clare. Voi începe pe subiectul cine știa ce și de ce nu a spus nimeni nimic. Am înțeles că încă din 2007, la o conferință de presă, ați reacționat apoi la 2009, ați mers la ministrul uh, transportului de atunci, să spuneți ce se întâmplă apoi în 2010 cu ministrul transportului de atunci. Deci vedem că există acești uh, miniștri importanți de domeniu Uh, cu care ați comunicat, au existat uh, scrisori, au existat amânări, nimeni nu avea timp să erați trimiși la secretarii de stat. Ce ne puteți spune, cum vă explicați această situație? Au existat încercări de a lua din nou legătura cu aceștia înainte ca întregul scandal să devină public și apoi uh, ce rol ar putea să joace și comisia în această primă întrebare? Apoi, în 2011, ați trimis informații comisiei, doamnei comisar și altora, ne-ați mai spus, n-am înțeles exact cine erau ceilalți. A existat vreun fel de reacție, ați primit vreun răspuns înapoi sau știți ce s-a întâmplat? Poate atât deocamdată. Și voi începe cu al doilea punct. În 2011 încă nu trimisesem nimic comisiei. Atunci începusem să informăm comisia pe cei trei comisari, le spuneam despre, eh, iar pe cei trei comisari am început să informăm din, de la măsurătorile noastre din 2015. Și ni s-a spus că da, vom urmări situația, mulțumim și așa mai departe. Apoi au mai existat uh, discuții cu Comisia în ceea ce privește propunerea Comisiei pentru uh, noul cadru privind omologarea tip. Aici aveam schimburi cu Comisia. În ceea ce privește celelalte contacte pe care le-am avut cu diferiții miniștri de resort și ce s-a întâmplat cu acestea, cu acest, aceste contacte, au existat discuții și cu secretarii de stat, cu diferiții șefi de departament. În 2011 se întâmplă acest lucru. Din septembrie 2015 nu mai discutăm cu, ministrul de trans- cu Ministerul de Transport. Uh, le-am trimis și lor rezultatele măsurătorilor noștri, am spus că vrem să organizăm discuții, să mai dăm informații și, bineînțeles, am cerut și o reacție la cele spuse. Am vorbit cu secretarul de stat, am cerut acest fapt, dar până la urmă nu am primit niciun răspuns concret. Cum se motivează toate acestea? Nu a existat niciun fel de motivare pentru că nu a existat niciun fel de răspuns. Bine, un al doilea punct atunci. În ceea ce privește uh, dispozitivele, ne-ați spus câte ceva despre acestea. Ne-ați spus uh, care sunt permise, care nu sunt permise, ne-ați mai explicat, dar ar trebui, să, dar ați putea să ne dați niște clarificări. Apoi, pentru 2007. Ne spuneați că Uniunea Europeană nu are reguli foarte clare în ceea ce privește reacția la încălcări. Ar trebui să introducem așa ceva sau credeți că e suficient de reglementat acest domeniu? Ce ne-ați recomandat? Ce ar trebui? Ar trebui să schimbăm ceva sau nu? Voi începe cu sfârșitul. Nu sunt sigură dacă are comisia resursele de care are nevoie să răspundă la asemenea încălcări. Cred că pe viitor ar trebui ca lucrurile să fie așa. În propunerea Comisiei este prevăzută o autoritate europeană care să poată să verifice autoritățile naționale și chiar și organizațiile de testare. Ce știe Comisia? Că în Germania, cel puțin, uh, atât emisiile de gaze de eșapamente care sunt aliniate în uh, sunt bine ancorate în cadrul legislativ din Germania, sunt depășite. Și calitatea, în ceea ce privește calitatea aerului, și aici uh, problemele sunt mari și există această încălcare în Germania. Și atunci am fi putut întreba cum se explică aceste depășiri a valorilor de dioxid de carbon, mai ales în aceste locuri cu trafic foarte crescut. E clar că mai ales mașinile pe motorină sunt cele care cauzează aceste valori atât de mari. Între comisie și guvernul german Încă de la început se vorbea de faptul că nu se, nu se ține cont de emisiile maxime pentru Euro 4, Euro 5. Știam cine sunt vinovații pentru depășiri, dar altceva nu s-a făcut. Mulțumim, doamna Harms, are cuvântul. Da, uh, Vă mulțumesc, doamnă Zar, vă mulțumesc uh, pentru munca pe care o faceți, pentru o mai bună calitate a aerului. Uh, aș vrea să revin la discuția citată de mai multe ori pe care ați dus-o în februarie 2011 cu Ministerul Transportului uh, referitor la uh, depășirea emisiilor de noxe pentru uh, pasatul Euro 6. Pentru prima dată a apărut această idee a unor dispozitive um, ilegale. Am avut uh, invitați uh, pe cei de la um, Comitetul Comun de, de la um, Centrul Comun de Cercetare <clears throat> și ei ne-au spus că nu a existat uh, vreun motiv uh, pentru care să pornim de la premisa care exista sau să ajungem la concluzia care exista aceste dispozitive de invalidare, având, uh, <clears throat> um, având chiar da, în, în ciuda emisiilor uh, ridicate. M-ar interesa cum va veni dumneavoastră ideea că s-ar putea să existe acest lucru și poate că au existat alte um, posibilități tehnice pentru a explica aceste um, devieri. Da, discutăm foarte mult uh, cu experți din industrie, din domeniul tehnic și la nivel informal. Avem contacte și de aici au venit uh, indicațiile că s-ar putea folosi aceste dispozitive de invalidare. Și atunci nu am putut să dovedim, dar am putut împreună cu Philip Storm acum, și anume este nevo- ne-am dat seama că este nevoie de cineva care să poată citi aceste software-uri și dacă ai o astfel de persoană poate să-ți găsească corelațiile. Noi am pornit de la premisa că sunt astfel de dispozitive de invalidare pentru că sunt uh, ordin, ordin de mărime care ne-au făcut să uh, vedem că uh, autovehiculul își uh, adaptează um, emisiile, indiferent că e CO2 sau noxe. În ceea ce privește nivelul crescut al emisiilor de noxe, nu am avut alte explicații tehnice. Da, poate că nu funcționează filtrarea gazelor de eșapament, cu toate că această tehnologie este folosită poate, această tehnologie poate fi folosită și pentru a respecta limitele uh, europene de noxe sau și aceleași autovehicule uh, sunt vândute și în Statele Unite și acolo uh, și, și, și acolo respectau limitele. Deci uh, explicațiile tehnice nu erau uh, practic relevante. În, după întrebările și răspunsurile cu, sau conversația cu Ministerul Transporturilor din 2011, pentru mine, de fapt, nu reiese foarte clar dacă Ministerul a explicat sau dacă a, a, dacă a reieșit clar că oamenii înțeleg, că oamenii din acel minister au înțeles că testele pot fi manipulate și că ar putea fi folosite dispozitive de invalidare. Puteți să ne spuneți mai clar dacă a existat vreo declarație în acest sens sau, și puteți să ne spuneți și ce ați făcut dumneavoastră, pentru că dumneavoastră ați început atunci să vorbiți despre practici ilegale ale industriei auto, și dacă în aceste conversații ați făcut, ați uh, făcut cereri ministerului și care au fost aceste cereri și care, cărora li s-a dat curs. În discuția la Ministerul Transportului am făcut, am făcut referire la faptul că la acest model specific există o variație foarte mare și am spus că noi considerăm că sunt folosite dispozitive de invalidare ilegale și ministerul a spus cunoaștem problema acestor diferențe mari. N-aș spune că de la minister ni s-a spus știm că se folosesc dispozitive de invalidare, dar se cunoștea problema depășirilor limitelor și noi am spus foarte clar că din punctul nostru de vedere este ilegal. Și am făcut referire la faptul că s-ar putea să existe astfel de dispozitive de invalidare. Am solicitat, am solicitat Ministerului să facă teste proprii și să caute cauzele pentru aceste depășiri. Asta am și făcut cu testele publicate după 2015. De fiecare dată am solicitat Ministerului să continue anchetele, pentru că noi știm că noi um, verificăm o singură mașină. Bun, modele diferite, dar de fiecare dată sunt, e un eșantion foarte mic și noi am făcut apel la minister pentru a obține probe suplimentare. Este esențial ca autoritățile să facă teste. Ministerul a publicat, acum însă nu au fost publicate toate datele, datele privind la CO2 uh, <clears throat> nu au fost publicate și nici uh, modul în care au fost evaluate aceste date nu este foarte ușor de urmărit. Mulțumesc, doamna Evi. Mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră, pentru răspunsurile pe care le-ați adus, pentru tot ce ați făcut dumneavoastră, organizația dumneavoastră, lucruri foarte utile pentru noi, comisia noastră de anchetă. Ce privește caracterul secret al acestor date, al rezultatelor testelor uh, efectuate în urma unor anchete, statele membre, e bine, aici eu sunt destul de descumpănită. Uh, și nu înțeleg de ce nu s-a publicat nimic, de ce nu există transparență pentru a se lua la cunoștință uh, de către public, de către noi toți, uh, de ce se întâmplă cu aceste emisii. Și mă preocupă foarte mult și faptul că Italia, deocamdată, nu a făcut o anchetă uh, Uh, propriu zis și nu s-a publicat nimic în acest sens. Deci povestea se repetă. Vreau să vă întreb un lucru. Având în vedere experții din sectorul public și, ex, uh, și privat pe care i-am auzit aici, putem uh, spune că instituțiile europene și naționale, la diverse niveluri, cunoșteau povestea aceasta cu discrepanța între rezultate. Nu numai despre faptul că există aceste dispozitive de manipulare și invalidare, ci și că există, propriu-zis, diferența dintre rezultatele din laborator și cele de pe drumuri. Având în vedere tocmai tehnologiile existente, întârziarea cu care s-a prezentat propunerea de revizuire a procedurii a nou, pentru noul uh, test de, uh, uh, ciclu de testare. Vi se pare justificată această întârziere? Asta e prima întrebare. Um, da muss ich nochmal zurückfragen, bei der Veröffentlichung von was? O întrebare. Unde au existat uh, întârzieri la publicarea a ce? No, we're saying just that... Uh... Da. Vă spuneam așa. De fapt, era un comentariu general al meu, în sensul că Italia încă nu a făcut uh, nicio anchetă și oricum nu a publicat nimic um, ca și rezultate, comparat cu ce s-a făcut în Germania sau alte țări. De fapt, nu. Era mai mult o reflexie în sensul că, într-adevăr, publicul nu are cunoștință de aceste lucruri, nu s-a publicat nimic. Dar în ce privește noul uh, ciclu european de testare, uh, ce credeți despre propunerea de modificare a um, acestui text? Lucrurile au fost răgănate întârziate în condițiile în care se pare că instituțiile europene, statele membre, autoritățile știau bine că există aceste diferențe de rezultate, aceste discrepanțe. Mi se pare justificată această situație într-un fel sau altul? Wenn ihr, uh, oder ich, ich sag's mal auf Deutsch, der, der neue Testzyklus. Să vă răspund în germană. Noul uh, ciclu de testare este foarte strâns legat și de modul în care uh, se face transferul valorilor din vechiul ciclu în uh, cel nou. Și considerăm că acest proces a fost amânat, cum să zic, următoarea etapă în, regulamentul, în reglementarea CO2 urme, este în pregătire pentru o nouă etapă. Deci trebuie să se găsească o cifră concretă pentru 2025 și să se stabilească condițiile. Și acest lucru are un sens uh, în momentul în care am căzut de acord asupra unui nou ciclu de testare. But, um... Mulțumesc însă aș vrea să știu un lucru. În 2005 era deja clar în acel moment că există metoda Artemis, un nou procedeu de testare cu mai multă acuratețe, mult mai uh, multă acuratețe decât uh, ciclul european de testare și mult mai mult decât RDE-ul propus în Europa. De ce uh, până la urmă s-a ales acest nou ciclu de testare european, în condițiile în care metoda Artemis ar fi putut să fie adoptată. Dacă s-ar fi întâmplat acest lucru, poate că discrepanța aceea pe care o cunoaștem ar fi fost mai mică. Cred că cel mai bun uh, mijloc de a reduce această discrepanță între rezultatele din laborator și cele de pe drum, în condiții reale, este un control al flotei uh, auto pe drum, pe drumuri. Testele din laborator nu, și rezultatele acestora nu sunt în niciun fel decisive. Mulțumesc! Iată, am încheiat cu prima rundă de discuții. Mergem la al doilea panel. Am lăsat uh, lumea să vorbească mai mult, um, dar acum nu o să mai fiu la fel de indulgentă. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă Zar, vă mulțumesc, doamnă Zar, pentru prezență și pentru că ne-ați uh, lăudat. Ați spus că legile sunt clare și bune, este rar să fim lăudați, este o problemă de transpunere și de aplicare. Nu vreau să mă cert uh, și cu colegul Henkel pentru a vedea dacă este un caz uh, Volkswagen sau nu, dar... Uh, toate aceste lucruri uh, le vor mm, uh, decide instanțele, cine a făcut lucruri ilegale și cine nu. Eu aș vrea să privim înspre viitor, pentru că suntem o, anche- o um, comisie care, uh, de anchetă care trebuie să evite astfel de lucruri în viitor. Trebuie să vedem cum facem în viitor și am, ce am înțeles este că la aceste um, stații de măsurare mobile, aceste PEMS, există o rată de eroare de 20-30%. Asta este prima mea întrebare. Așa este? Rata de eroare este atât de ridicată? Da, există o rată de eroare, dar nu știu dacă este un pic mai mult sau un pic mai puțin. Tocmai de aceea este cu atât mai important să nu se facă un singur test Uh, ci să, și să se ia numai cifrele acestea, ci să se facă 10 teste și să se ia media pentru a avea pe ce ne baza. Până când credeți că vom reuși, uh, din punct de vedere tehnic, să ajungem la o rată de eroare de sub 5%, să nu mai fie așa de ridicată? Ați spus și dumneavoastră că RDE va fi deja implementat în 2017. Este realist? Da, cred că este realist dacă facem uh, îmbunătățiri uh, constante la acest mecanism, cred că se poate face până la acest termen, cu toate că nu sunt eu um, omul uh, tehnic care ar putea să vă și fac această promisiune. Poate încă o întrebare, pentru că ați lăudat legislația noastră din 2007. Dumneavoastră de la Deutsche Umwelthilfe ați fost implicați în proceduri, în procesul adoptării legii sau nu? Doamna Azar, trebuie să, ar trebui să întreb, pentru că eu nu eram încă, uh, nu lucram în acel departament, dar uh, vă voi uh, răspunde în scris. Doamna Șaldemoze. Mulțumesc foarte mult. De mai multe ori, și aici, în răspunsurile scrise, ați vorbit despre dificultățile pe care le-ați întâmpinat atunci când ați văzut și contestat aceste discrepanțe între rezultatele din laborator și cele din condițiile uh, reale de condus. De deci ce această discrepanță? În orice caz, autoritățile germane încă nu ne-au răspuns nimic în acest sens. Și atunci, e într-adevăr important ca ONG-uri ca acel al dumneavoastră să aibă alte instrumente, alte pârghii care să le permită să exercită presiune asupra autorităților ca să obțină răspunsuri pentru că avem poate nevoie de ONG-uri care cumva să controleze, să supravegheze situația și apoi să se primească răspunsurile așa cum ați încercat dumneavoastră. In the past we, we have... În trecut am cerut autorităților pe baza uh, legislației referitoare la dezvăluirea informațiilor, continuă în germană. Uh, în trecut ne-am uh, bazat pe legile de informare referitoare la mediu la nivel național. Cred că o problemă în acest sens este că există o posibilitate de restricționare din partea întreprinderilor uh, de a spune că este secret uh, comercial și să nu publice, așa cum s-a întâmplat și la Volkswagen Uh, când am uh, solicitat documente și am primit 600 de pagini de documente cenzurate, negre. Ce ar îmbunătăți asta ar fi, cum cerem și asta, să se publice rezultatele testelor în timp real uh, și complet. Deci, practic, toate datele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 poate face ceva mai mult uh, pentru a confirma niște bănuiele atunci când avem o, uh, o asemenea discrepanță? Cum să facem astfel încât nu numai uh, ONG-urile, cât și sistemul nostru legal, juridic, autoritățile să poată să vină și să spună că a existat tentativă de înșelăciune, de trișare? Ce credeți? Cum s-ar putea rezolva lucrurile? Ähm, ich denke, Sie könnten es so machen, dass äh, Hinweise, die Sie bekommen, cred că um, indicațiile primite din afară, uh, din afara unei autorități, trebuie să fie preluate de un mecanism, deci să se creeze un mecanism prin care uh, eventuale informații primise din uh, exterior să poată fi preluate Uh, deci, uh, și același lucru este valabil și la nivel național și la nivel uh, european. Dacă se face un... dacă um, vine o indicație, să se acționeze și să se ancheteze. Mulțumesc, doamna Clun. Thank you very much. Thank you, um, Mulțumesc foarte mult. Vreau să mă concentrez pe un lucru, și anume RDE, testele în condiții reale de condus. Ați răspuns asta la întrebarea 10 și altele. Poate nu iau în ordinea bine, dar vreau să vă întreb ce s-ar putea uh, ca să privim puțin spre viitor și să punem mai bine la punct acest sistem. Avem nevoie de un, un sistem solid pe viitor. Ați menționat deci aceste teste RDE și uh, ați primit informații cum că uh, au existat niște modificări aduse acestor teste pentru a influența nivelul de emisii și apoi ați mai vorbit în întrebarea 7 despre uh, factorul de conformitate pentru a reflecta noile tehnologii. În sfârșit, uh, poate că dacă ne referim și la domeniul aviației, e o metodă, există cumva uh, informații cum că într-adevăr aceste teste pot fi manipulate? Adică ce se întâmplă până la urmă cu aceste teste? Cum vom evalua, evolua și cum veți transforma îngrijorările dumneavoastră în ceva mai concret? Pentru că, bineînțeles, e bine să avem îngrijorări, dar trebuie să și progresăm. Da, pachetul acesta RDE, Real Driving Emissions, acesta încă nu este un pachet finalizat. Întrebările deschise rămân în ceea ce privește contabilizarea emisiilor, în ceea ce privește um, ce fel de mașini pot fi testate, să nu uh, să, suntem, să fim în situația în care numai o mașină, prototip, etalon să fie cea testată și altele nu. Deci e nevoie de un mecanism care cumva ales fiind să poată să îmbunătățească sistemul nostru, pentru că cred că informații suplimentare pe care le căpătăm asupra testelor fac ca acest instrument să nu fie folosit uh, suficient. S-a menționat aici nivelul de incertitudine, cum să îmbunătățim această marjă de eroare, de incertitudine la aceste teste. Cum să lărgim cadrul astfel încât să evităm uh, cumva prea multe pregătiri pe care ar putea uh, uh, face unii pentru a se pregăti pentru aceste teste ca să le treacă bine. Da. Deci trebuie să fim constant pregătiți și flexibili pentru că tehnologia evoluează repede. Se poate să facem asta ca să urmăm pasul tehnologiei? Da. Încă o întrebare. Din alt domeniu. Acum. Credeți că prezența unui organism european de reglementare, așa cum se întâmplă în Statele Unite, ar fi putut să îmbunătățească controlul și supravegherea acestor teste? Bine, acum e deja istorie, dar ne uităm, bineînțeles, la diferența între ce avem în Europa, EA, și în Statele Unite, EPA. Nu cumva asta ar fi putut să însemnă diferența? Da. Pe scurt, autoritățile americane au fost pur și simplu mai curioase. Iată de ce au aflat mai multe despre ce s-a petrecut, mai mult decât în Europa. Ar trebui să fim mai curioși și să cerem răspunsuri mai concrete. Mulțumesc! Doamna Voldalon Bonifoa. Mulțumesc! În răspunsurile înscris pe care ni le-ați trimis, ați insistat asupra faptului că cu tehnologiile actuale se pot respecta normele fără a apela la factorul de conformitate în condițiile în care industria auto ne spune că tocmai asta este un motiv care a fost invocat pentru că aveau nevoie de mult timp pentru a ajunge în acel punct și că e nevoie de factorul de conformitate. Dumneavoastră ați spus tocmai că tehnologic vorbind lucrurile sunt fezabile. Puteți să ne dați mai multe detalii în acest sens? Vă rog frumos. Și aș dori să mai știu un lucru. Cum, când și în ce fel dumneavoastră, organizația dumneavoastră, ați putut să detectați aceste dispozitive de manipulare, invalidare pe anumite vehicole și dacă aveți timp să răspundeți, o să mai vă mai pun și încă o întrebare în plus. Din betrug, mulțumesc. Frauda am descoperit-o concret de curând împreună cu o cercetare um, cu jurnaliști la Opel Zafira. Am avut un expert care a putut să ia rezultatele din testul pe laborator uh, și din testul uh, în condiții uh, reale. Și, deci acesta a putut compara cele două. Asta a fost dovada. Întotdeauna am spus întotdeauna că există posibilitatea să existe dispozitivele de invalidare și am solicitat autoritățile, autorităților să le caute. Noi uh, considerăm că nu este nevoie de un factor de conformitate așa cum a fost el decis acum, deoarece testele uh, arată deja o conformitate, testele făcute um, atât aici cât și în Statele Unite. Avem Euro 6, Euro 7 Înainte existau uh, și testele care um, care uh, analizau anumite lucruri, dar cred că ele au fost uh, suficient de clare. Mulțumesc. La sfârșitul întrebării 13 vorbiți despre mii de morți premature din cauza noxelor. Aveți date mai clare? Ne puteți da mai multe detalii despre efectul noxelor asupra corpului uman, asupra sănătății? Um, was ich meinte, ist, ist die Belastung durch NO2. Es ist ein, ein Reiz. Referam la, uh, äh, NO2, la NO2, deci la dioxidul de azot. Este foarte inflamator pentru căile respiratorii, uh, multe studii pe termen lung și Agenția Europeană de Mediu a făcut un uh, studiu um, prin care a zis că cel puțin pentru Germania sunt uh, aproximativ 10.000 de morți uh, premature și în Europa 72.000 de morți premature. Mulțumesc, domnul Turmes. Uh, vielen Dank. Uh, mich wundert es... Mulțumesc. Pe mine nu mă uimește faptul că funcționarii din uh, Ministerul Transfo- Transportului uh, Uh, știau despre asta în uh, februarie 2011, pentru că în noiembrie 2010 a avut acea reuniune cu uh, Centrul Comun de Cercetare, în care aceștia în sfârșit și-au prezentat rezultatele către experții naționali, după ani întregi de amânări. Deci a, așa s-a întâmplat. În noiembrie 2010, JRC deci, uh, Centrul Comun de Cercetare și-a prezentat datele din 2007 către experții naționali, deci era clar că experții din minister știau. Ce mi se pare interesant între Germania și Europa este următorul lucru. Credeți că nu există niciun fel de proces verbal al discuției uh, între dumneavoastră și minister? Mi se pare că seamănă foarte mult cu ce ni se întâmplă nou aici. Din câte știu eu, Comisia Europeană, la nivel uh, intern, a creat un grup de lucru anti-emis care filtrează de sus e mail pe care le primim sau nu. Avem nevoie de o soluție. Putem discuta despre asta. Chiar credeți că nu a existat niciun fel de uh, proces verbal al acestei reuniuni sau a, a unor notițe luate? Pentru că ei întotdeauna țin un, un proces verbal doamna Zar. Pot numai să fac o speculație. Nici nu știu ce mi se pare mai grav. Ehm, faptul că nu ar exista un proces verbal sau faptul că ar exista unul și nu ar fi pus la dispoziția Parlamentului. Cel puțin industria auto germană s-a bazat foarte mult pe diesel și a fost sprijinită de uh, domeniul politic fie prin facilități fiscale sau altele. Și uh, limitele de uh, emisii sunt altele, s-a creat un privilegiu pentru acestea. În același timp, uh, știm că respectarea limitărilor uh, este, nu este ceva ușor de făcut, este o chestiune tehnică legată și de anumite costuri. Și poate că și acest lucru a intervenit aici. Reprezentanta uh, JRC, doamna Delia Arcudairi, și, um, care a fost uh, în fața noastră, spune în răspunsul dumnea ei că nimeni nu a vorbit la uh, um, JRC despre dispozitivul de invalidare. A fost întrebarea lui Seb și a spus nu, nu, foarte clar. Chiar credeți că nimeni niciodată între 2007, când s-au făcut testele, în anii 90 deja se știa despre aceste dispozitive la camioane și nimeni dintre uh, experți nu avea nici cea mai mică suspiciune că se folosesc uh, dispozitive de invalidare sau uh, uh, tehnici ilegale? Doamna Zar, nu. Domnule Turmes, wow, dacă este o comisie, dacă există un grup de lucru anti-emis la comisie, este o onoare pentru noi. Acest lucru nu ne va opri să aprofundăm dezbaterea în mod adecvat. Domnul Henkel. Sie haben im äh, în răspunsul nostru la întrebarea 10, spuneți că aceste teste ar trebui să se facă în condiții uh, diferite, mm, la nivel aleator. Pe de altă parte, este clar și că există condiții extreme care fac imposibilă respectarea acestor standarde. Puteți să ne ajutați să definim aceste condiții extreme? Cred că condiții extreme ar fi Uh, accelerări foarte rapide, temperaturi uh, extreme, mai ales uh, temperaturi foarte scăzute. Când vorbesc despre faptul că nu se publică condițiile dinainte, că sunt variate, nu mă refer la faptul că se fac teste în care se testează toate condițiile extreme imaginabile și că sunt puse toate la un loc, ci că se, mișc, că se schimbă puțin condițiile și, bineînțeles, uh, mai uh, rămâne de definit ce înseamnă un, un condus normal. Domnul Henkel, cu toate testele pe care le-ați făcut, v-ați gândit vreodată și că ar putea exista o calitate diferită de diesel care să ducă la emisii diferite de noxe? în cadrul solicitărilor definite pentru diesel ar putea să existe calități diferite și ele pot avea o influență asupra emisiilor, dar cu siguranță nu ar putea duce la marile diferențe pe care le-am descoperit. Ultima întrebare. Pe baza declarațiilor dumneavoastră de astăzi, se creează impresia că vreți să eliminați dieselul. Este corect? Nu, nu este adevărat. Noi vrem ca dieselul să devină curat și atunci poate să circule cu cea mai mare plăcere. Noi nu suntem pentru sau împotriva uh, motorinei sau pentru împotriva benzinei. Pe noi ne interesează rezultatul, indiferent de tehnologie. Dorim autovehicule curate pe șosele. Mulțumesc, doamna Kadenbach. Uh, Vă mulțumesc foarte mult că v-ați făcut timp să veniți să discutați cu noi. Aș dori și eu să continui o întrebare pusă de Cristin. În, și voi cita dintr-un ziar austriac întâi. Unde? Înțeleg ce se întâmplă acum cu consumatorii. Nimeni nu a avut, se spune că nimeni nu a avut de suferit. Uh, până la urmă, pentru că aceste mașini au fost uh, vândute consumatorilor. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Acest tablou pe care vi l-am explicat e cel pe care îl văd și autoritățile germane și anume pur și simplu sunt niște depășiri, nu vin din cauza că nu se respectă legislația europeană. Dumneavoastră cunoașteți faptul că există această legislație care are ca scop să reducă emisiile, astfel încât oamenii să fie mai sănătoși și, în al doilea rând, mediul să nu fie afectat sau afectarea mediului să fie cât de limitată posibil. Și ne vorbeați astăzi de 10.000 de decese în Germania, 72.000 de decese în uh, Europa, decese premature care survin din, survin din cauza acestor emisii ale automobilelor. Înseamnă că există niște consecințe enorme sociale. Această dimensiune a faptelor este cunoscută? Ar fi prima mea întrebare și a doua întrebare care o voi pune tot acum. Am impresia că pe timpul anchetelor făcute de dumneavoastră, când încercați să arătați această problemă, eu cred că anumiți uh, producători de mașini au, v-au împiedicat în a face cunoscute publicului problemele existente. Vă mulțumesc. Cred că exemplul pe care ni l-ați dat dumneavoastră e o formulare o evaluare extremă pe care autoritățile germane nu au făcut-o. Există într-adevăr aceste două provocări. Pe de o parte să fie asigurată mobilitatea să se țină cont de această parte mare a industriei din Germania și anume automobilele pe motorină și apoi, pe de cealaltă parte a legislației, respectarea limitelor în ceea ce privește emisiile pentru calitatea aerului. Eu cred că nu există destulă hotărâre în a ne implica suficient pentru sănătate, dacă nu există, suficient, nu există suficiente restricții pentru industria constructoare de mașini. Da, de fapt, am avut această problemă. De exemplu, firma Daimler, în ceea ce, priv- în ceea ce privește publicarea rezultatelor, ne-a amenințat că vom fi răspunzători de pagube economice când vom publica datele și altfel ne-au interzis să publicăm anumite date. A existat și o confruntare juridică în primă instanță și până la urmă am reușit totuși ca aceste documente cu aceste rezultate să se afle pe pagina noastră de internet. Vă mulțumim, domnul Federley are cuvântul. Da, doamnă președinte, voi interveni acum. Dacă un profesor îi dă elevului întrebările pentru examen, întrebările de la examen dinainte, știm că studentul nu se va concentra pe tot ceea ce ar trebui să învețe, ci se va concentra doar pe întrebările primite. Același lucru îl facem și în cazul testării autovehiculelor. Industria știe foarte bine cum arată testele și așa mai departe. Chiar sunt implicați în procedura aceasta. Am două întrebări. Ce credeți despre această procedură și ce părere aveți despre comparația mea între, un profes- între profesor și elev? E corectă? Facem lucrurile la fel și cu alte bunuri? Producătorii sunt și ei atât de implicați în teste când vine vorba de frigidere sau orice, alte, orice, alt fel, orice alt fel de produse? Pentru a răspunde la a doua întrebare, mm, aș spune că da, pot să-mi închipui, însă nu v-aș putea da un exemplu concret. Uh, de exemplu pentru sectorul de frigidere sau aer condiționat. Știu că multe detalii nu sunt definite prin legislație, ci prin, ser- prin standarde în ceea ce privește aceste servicii. Și aceste standarde sunt mai mult sau mai puțin stabilite de industrie. Exemplul dumneavoastră cu profesorul și elevii e foarte clar și sunt de acord cu el. Pe de altă parte, Dacă cădem de acord că un test, sau oricum îl definim, e o bază pentru certificare, atunci testul, bineînțeles că trebuie să fie astfel definit încât să poată să fie reprodus și să fie mai ușor, nu doar pentru producător, ci și pentru autoritatea de testare, să aibă o bază clară. Cred că mai degrabă trebuie inclusă o perspectivă mai largă în ceea ce privește utilizarea reală a produsului, indiferent despre ce produs vorbim să ne asigurăm că și controlele suplimentare în ceea ce privește alinierea în timpul utilizării sunt aliniate și orice nu se respectă se sancționează așa cum trebuie. Cred că astfel am avea un echilibru. Bine, vă mulțumim foarte mult, doamna Grefin von Hunstein. Am luat un taxi ieri în Bruxelles, era un taxi electric. Șoferul mi-a spus că a trecut de la o mașină pe motorină la una electrică acum 9 luni. În compania sa, acum 9 luni, existau aproximativ 10 mașini electrice. Astăzi sunt Astăzi sunt 80. M-ar interesa viitorul. Cum evaluați viitorul motorului pe motorină? Și în ceea ce privește potențialul tehnic, va face față viitorului în ceea ce privește eficiența combustibilului, reducerea emisiilor, provocări principale, obstacole principale. Care credeți că sunt obstacolele principale pe viitor? Pentru a răspunde în legătură cu dieselul motorina, sunt convinsă că există posibilități de a reduce emisiile. Avem tehnologie existentă pe piață. Puteți vedea acest lucru la automobilele din SUA. Sunt mult mai ecologice, așa că nu văd de ce să nu le folosim și aici. Există și potențial de a le face mai eficiente în ceea ce privește consumul și emisiile de dioxid de carbon, dar nu dacă continuăm să creștem greutatea și creștem puterea motorului la nesfârșit. Cred că există o electrificare crescută în cazul automobilelor din viitor și s-ar putea ajunge la o electrificare completă în final ar avea sens, pentru că dacă dorim să atingem obiectivele de mediu, atunci trebuie să avem zero emisii până în 2035 mai departe. 2035 mai departe și cred că în cazul mașinilor de pasageri ne e cel mai ușor să evoluăm. Aș continua în ceea ce privește aceste tehnologii existente pe piață pe care le-ați menționat. Care sunt costurile de producție pentru acestea? Aceste diferite tehnologii de limitare a emisiilor de noxe. Aceste costuri suplimentare ce credeți că se va întâmpla cu ele? Motoarele mici pe diesel vor deveni foarte scumpe, atât de scumpe încât va fi foarte greu să facă față concurenței. Pentru dumneavoastră, ce fel, dumneavoastră, ce fel de soluții preferați? S-ar putea ca această tehnologie să fie mult prea scumpă pentru mașinile mici, dar se pot folosi alte tipuri de carburanți. Există o comparație făcută în ceea ce privește costurile tehnologice de ICCC. Nu am cifrele, dar vi le voi putea da mai târziu. Vom avea și răspunsuri și întrebări înscrise, așa că puteți continua atunci. Domnul Schulz are cuvântul. Doamnă Zar, vă mulțumesc și eu că vă aflați astăzi aici. Uh, când întrebi ultimul, de multe ori foarte multe din întrebări au fost deja adresate, cu toate acestea și eu vreau să vă întreb. Ne spuneați că se pot alege doar eșantioane. Și atunci vă întreb, cum alegeți automobilele? Există un tip de mecanism? testul cu echipamente mobile pentru acestea mergem pe cele mai noi mașini autorizate în Germania, pe, dis, pe motorină. V-ați gândit vreodată să testați și o mașină Toyota? Da, ne-am gândit deja ce vom face în ceea ce privește acest top 30. Cu siguranță aici vom include și o Toyota. Întâi am testat aceste modele care sunt cel mai bine acoperite și în Germania. Ați spus de mai multe ori că ați dat indicii autorităților, dar că nu ați fost luați pe deplin în serios, sau cel puțin așa am înțeles eu. Uh, Oare pentru că sunteți o instituție care are sponsori ca Toyota și alte astfel, alt, altfel de companii, poate să fie acesta un motiv pentru care nu uh, Ați fost atât de luați în serios? Nu, nu pot să-mi închipui așa, pentru că avem o structură cu veniturile noastre foarte transparentă. De ani foarte mult se știe că primim sprijin financiar și din partea industriei. Regulile în acest sens sunt oricum foarte clare și apoi nu suntem singurii care am oferit asemenea informații autorităților cu cererea de a face investigații suplimentare. Mai am uh, două întrebări. Ne spuneți că sunteți pe deplin transparenți. Și atunci, DUH, și acest acord cu Toyota pe care l-aveți, l-ați putea publica? Ne-ați spus că primiți bani. Și încă o întrebare tehnică făceați o comparație între centura de siguranță care cu dispozitivele în ceea ce privește invalidarea. Și eu sunt inginer și m-a uimit această comparație în care intervenea și temperatura. E ca și cum mai compara mere cu pere. Oare de aceea pentru că nu veniți din domeniul tehnic sau există alt motiv? Nu am comparat uh, centurile de siguranță cu acele dispozitive, ci am spus că există aceste condiții speciale în ceea ce privește utilizarea normală în ambele regulamente că unele funcționează foarte bine în condiții de utilizare normală și dacă un produs funcționează așa și celălalt ar trebui. Și la cealaltă întrebare, președinte, ați întrebat suficiente întrebări. Și deci sunteți de acord să ne arătați și nouă acordul pe care îl aveți cu Toyota? Nu, bineînțeles că nu. Vă pot, da suficient. Nu ONG-ul e cel care e anchetat astăzi aici. Domnule Dan, sunteți ultimul. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru toate răspunsurile pe care ni le-ați dat astăzi. Ne-ați spus că regulamentele sunt clare într-un mod foarte hotărât, dar că interpretarea acestor regulamente este cea care are lacune și că au existat ilegalități când vine vorba de utilizarea de dispozitive de invalidare. Când vorbim de nouă legislație RDE și noile tehnologii de testare disponibile. Ați spus ce fel de dificultăți există, această greutate suplimentară în spatele mașinii și faptul că unii producători reușesc să eludeze legislația în acest sens. Ce am putea face noi, după părerea dumneavoastră? Ce ne-ați putea recomanda astfel încât să ne asigurăm că nu mai există viduri legislative pe viitor? Cred că un aspect principal ar fi să nu fie testată mașina, o mașină specială, în condiții speciale, ci mașina să fie testată pe stradă și testele să fie refăcute tot în trafic. Cum am spus, nu există un sistem de sancțiuni, cel puțin în legislația germană, dar și așa ceva ne-ar ajuta să putem spune foarte clar ce poate fi acceptat, ce nu poate fi acceptat și apoi să avem mecanisme comparabile, cum există cele din SUA. Cred că aceste aspecte sunt importante și, bineînțeles, tra- transparența și publicarea datelor. Vă mulțumim foarte mult. Cu aceasta terminăm prima audiere de astăzi. Vă mulțumim foarte mult, doamnă Zar, pentru deschiderea de care ați dat dovadă și uh, Uh, răspunsuri. Veți mai primi și niște întrebări în scris pentru dumneavoastră și Dacia Umwelt Hilfe. Vă mulțumim încă o dată și ne vom revedea. Can I, can I please ask that um, Mr. Pascu Sabido and Mr. Olivier Hoedeman are coming îi invit acum pe ceilalți uh, vorbitori de astăzi alături de mine. Okay, I would like to welcome the guests of our second hearing of today, Mr. Pascu. Le urez bun venit celorlalți invitați de astăzi, domnul Pascu Esabido și Olivier Hodeman. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit la reuniunea noastră și ne veți răspunde pentru o oră și 40 de minute la întrebările noastre și voi da cuvântul pentru 10, vă voi da cuvântul pe, pentru câte 10 minute fiecare dintre dumneavoastră. Avem pe directorul Observatorului European al Întreprinderilor, un uh, grup care își dorește să uh, aducă la, să aducă în vizorul publicului beneficiile de care se bucură corporațiile în Europa. Aveți cuvântul, domnule. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru invitație și sper că ne putem aduce și noi aportul în această comisie foarte importantă. Cum ați spus, ați spus, suntem o organizație de cercetare și încercăm să publicăm informații în ceea ce privește accesul plin de privilegii pe care iau, îl au anumite părți implicate în procesul de luare a deciziilor. Din păcate, noi nu suntem o organizație tehnică, nu lucrăm pe detaliile fine ale regimurilor de testare și așa mai departe. Așa că cer de pe acum scuze dacă vor fi în întrebări la care nu voi putea să răspund, care probabil ar fi mai uh, bune pentru alți colegi. Noi am avut o analiză care arată că există un uh, lobby foarte mare din partea mașinilor, um, industriei constructoare de automobile, atât în Bruxelles cât și la nivel național. Există contacte strânse cu cei care au decizii. Uh, dacă aș face sugestii de lecții care trebuie învățate și îmbunătățiri în ceea ce privește aceste procese, ei, la sfârșitul lunii ianuarie am uh, publicat primul document în ceea ce privește accesul la informații și răspunsul la aceste cereri trimise în august 2015. Au existat um, întâlniri între ASE, Asociația Producătorilor de Mașini din Uniunea Europeană și um, DG Climă. Toate documentele pe ca, despre care vorbesc sunt pe internet, avem legături spre ele pe site-ul nostru, vă rog să vă uitați la ele. Corespondența ne arată că cu un an înainte de, de a se vota procedurile RD, industria producătoare de mașini, deja era foarte implicată în ceea ce privește proiectarea acestei proceduri și făcea un lobby agresiv în cadrul comisiei. Când comisia nu ceda presiunilor. Lucruri care trebuie subliniate și pe scurt vă voi da câte un exemplu. Cum au încercat membrii să facă ca propunerea să nu fie atât de puternică, să o amâne și lobby-ul care există în ceea ce privește factorul de conformitate. Documentul ne-a arătat că membrii ASE au fost, uh, și mai ales cei din cadrul Volkswagen, s-au folosit de provocări tehnice astfel încât să submineze condițiile de test propuse. Au încercat să definească cine, care ar fi condițiile normale de, de testare, să le redefinească de fapt, astfel încât să fie incluse situații în care existau emisii crescute de noxe, de exemplu la viteze foarte mare, folosirea aerului condiționat și așa mai departe. Foarte multe lucruri pe care oamenii le făceau le fac când conduc în mod normal, acestea ar trebui acum să nu mai fie condiții normale de condus, astfel încât producătorilor să le fie mai ușor să treacă testele și să se conformeze standardelor Euro 6. Asta indiferent de consecințele asupra sănătății și mediului. Și există o problemă mult mai mare a depolitizării expertizei, mai ales a celei tehnice. Există și o lipsă de expertiză în comisie pe acest subiect Corespondența noastră ne arată și multe exemple în care diferiți membri încercau să întârzie voturile în ceea ce privește procesul RDS, să îl întârzie și apoi noi propunem tehnice în acest sens. Sens, de exemplu, ASE, ASEA să facă propriile, a făcut propria producție propria propunere în ceea ce privește RD înainte de cea a Comisiei, în care oricum se implicaseră foarte mult. Apoi, în ceea ce privește slăbirea factorului de conformitate și pe acesta ne-am axat. Documentele pe care le-am primit arată că s-au folosit amenințări, s-au amenințat că toate fabricile se vor închide, se vor pierde locuri de muncă, insulte care apar în documente, în ceea ce privește uh, luarea în derudere a, a felului în care Comisia dorea să calculeze factorul de conformitate. Apoi a existat și un aviz legal care a fost cerut, astfel încât să fie subminat propriul factor de conformitate al comisiei, spunând, spuneau aceștia că nu ar fi legal. Și apoi am uh, publicat un al doilea raport în martie, legat de o altă investigație în ceea ce privește un document care ajunsese la public. Era o negociere de strategie și o strategie de compromis în ceea ce privește procedura RDE. Punctele principale pe care ar trebui să le subliniem subliniem aici sunt că strategia producătorilor de mașini se bazea pe informații luate dintr-o reuniune informală. Noi nu avem nimic de la aceasta, deși am cerut o listă cu toate reuniunile care au avut loc în, comis, în comisie. E o, a fost o reuniune neoficială și informațiile de aici intrau în contradicție cu informațiile publice pe care le folosea comisia atunci. Apoi, aceste informații au fost folosite astfel încât strategia ASEA să fie consolidată și să fie mult mai agresivă. Aș încuraja să nu se facă compromisuri pe elemente cheie. Și în al doilea rând, un alt lucru important din documentul acesta care a ajuns la public e legat de complexitatea strategiei folosite de ASEA. Se ajungea la toate nivelurile de politică, atât aici la Bruxelles, cât și ne arată cât uh, ce se întâmpla în statele membre ca rezultat la această presiune. Strategia era una sofisticată și și se asigurau că vor interveni statele membre când Comisia nu răspunde. Foarte mult din acest lobby a fost împachetat sub forma unei expertize tehnice, informații tehnice. Se punea sub semnul întrebării expertiza tehnică pe care se baza Comisia dar era clar că existau interese economice în spate. Parțialitatea acestei expertize a trebuit să fie pusă sub semnul întrebării. Și apoi se pun întrebări foarte clare. Cum pot fi implicați acești industriași în procesul politic? Cred că conflictul de interese e unul fundamental. Și acum îi dau cuvântul colegului meu. Eh. Mulțumesc foarte mult. Da, în rapoartele noastre și în ceea ce am aflat noi, am, de aici am desprins o concluzie clară, și anume nevoia de a proteja mai bine uh, hotărârile UE și să promovăm mai bine regulamentele legate de protecția sănătății. În fine, am trimis uh, scrisori Asociației Constructorilor Auto și am primit o serie de, răspun, de răspunsuri în acest sens și de propuneri. Uh, E vorba de o îmbunătățire a tra- transparenței, mai ales când vine vorba de lobby-uri, e vorba de dezvăluirea online a anumitor uh, legături între lobbyști și industrie. În sfârșit, din 2014, Comisia, Directoratul General, directorii de cabinet uh, uh, apar online este un pas înainte, însă anchetele noastre arată totuși că foarte multe ședințe, reuniuni cu lobby, se întâmplă sub radar, ca să zic așa, în afara radarului. În 2014, Juncker a introdus uh, niște norme uh, legate de transparența contactelor cu lobbyiștii și cred că toate departamentele, directoratele comisiei trebuie să fie vizate legat de aceste dezvăluiri. Am fost foarte dezamăgiți de modul în care sunt folosite drepturile de informare a publicului, pentru că Comisia are foarte multe prerogative și poate bloca. Foarte multe lucruri sunt șterse din procesele verbale, de fapt, sau nu avem acces la ele. Dar chiar și transparența nu va influența suficient uh, impactul pe care îl au uh, lobiștii, cu toate acesta este un pas înainte și uh, un pas înainte în reglementarea uh, activităților acestor lobby-uri. În orice caz, măsurile concrete trebuie să fie și ele luate, măsuri concrete legate de interacțiunile cu lobby-urile. Încă trei aspecte în timpul care mai îmi rămâne. Este foarte clar că expertiza pe care se bazează Comisia Uh, trebuie să fie foarte atent reglementată. Trebuie ca Comisia să aibă acces la experți independenți față de presiunile și relațiile sale cu sectorul respectiv. Apoi trebuie să existe întâlniri uh, cu toate părțile interesate, deci să nu fie ceva dezechilibrat și Juncker și comisarii s-au angajat în 2014 la numire să se asigure că se întâlnesc cu întreaga paletă de stakeholders, de părți interesate atunci când iau niște decizii, cred că este un pas bun înainte. Și așa cum am mai spus, ancheta noastră a arătat un adevărat model de interacțiuni foarte strânse, um, și regulate între reprezentanții ai Comisiei și lobiști. E nevoie aici de o abordare mai clară, mai formală, care să guverneze aceste dialoguri și interacțiuni. În uh, consultările UE există anumite principii foarte clar uh, subliniate și oficialii UE le cunosc, însă ele sunt totuși uh, mult prea generale, trebuie să fie mai bine descrise și, în orice caz, mai bine respectate de către oficialii UE. Există, bineînțeles, și probleme pe plan național când vine vorba de tot ce înseamnă guvernanță și luarea deciziilor. Asta este clar. În orice caz, am încheiat aici și aștept uh, întrebări. Mulțumesc foarte mult! Începem întâi prima rundă de întrebări, întâi raportorii și apoi reprezentanții grupurilor politice. 5 minute fiecare dintre aceste persoane și aici includ și răspunsul dumneavoastră, domnul Gerbrandi. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și mulțumesc domnul, domnilor Savido și Goodman pentru prezentările dumneavoastră. Despre ce vorbim aici? Vorbim despre acel echilibru foarte greu de găsit între, pe de o parte, accesul care trebuie să existe la decizii și îmbunătățirea cadrului nostru legislativ și, pe de altă parte, pe undeva o prea, un prea mare acces și o prea mare putere de exercitare a influenței de către unii. Și atunci pun o întrebare. Dacă comparați accesul pe care îl are industria auto față de ce acces au alte sectoare, vi se pare că există ceva diferit? Aș spune că observatorul nostru cercetările sale în toate branșele uh, sau sectoarele industriale ne arată că toate aceste sectoare au acest acces, uh, însă în industria auto există ceva specific și anume că foarte puține persoane de la comisie chiar au expertiză în domeniul auto și atunci comisia s-a bazat mult, mult prea mult pe grupuri de experți uh, provenind din industria auto, ne-am uitat la componența uh, acestor grupuri de experți convocați la începutul unui proces legislativ. 66% proveneau direct din uh, sectorul respectiv și ONG-urile și alte părți interesate nu reprezentau decât uh, mai puțin de o treime. De aici este probabil vorba de o alegere politică. De ce să nu există la comisie expertiză proprie internă? Putem să comparăm asta ce se întâmplă cu agenția EPA și atunci, din Statele Unite, și trebuie să ne dea de gândit asta în legătură cu ce poziție noi vrem să ocupăm în Europa. Probabil că nu se percepe pe undeva conflictul de interese care apare în astfel de situații și poate mai este un motiv și anume poate că am ajuns acum într-un moment în care expertiza independentă poate să fie o realitate. Nu mă refer neapărat la industria auto, pentru că aici este vorba de ceva, o, de o excepție. Ehm, deci e foarte greu să găsești experți independenți în acest domeniu față de alte sectoare. Mă gândesc că universitarii, alte organizații publice de interes uh, care se preocupă de uh, transport um, pot să uh, suplimenteze această lipsă, însă ele sunt mult mai puțin numeroase decât ce se poate vedea în alte sectoare. Domnul Gerbranti, spuneți că lipsa de cunoștințe în domeniu la comisie ar putea să fie cea mai mare problemă și probabil mai mare decât faptul că uh, uh, industria auto are un acces specific special la comisie. În răspunsurile înscris ne-a spus că între 2014 și 2016 au existat 21 uh, întâlniri oficiale între ASEA și DG Growth de la Comisie. Mai bine de o întâlnire pe lună. E normal așa ceva? Alte sectoare industriale, mă întreb, se întâlnesc așa de des? De mai multe ori pe lună? Așa cum se întâmplă cu cei din industria auto. Da, eu lucrez și pe probleme de climat și cei din uh, energia fosilă se întâlnesc cu comisarul Caniete mai mult de o, o dată pe lună. Însă, uh, este foarte clar că trebuie să vedem care sunt canalele de influență. Avem grupul de lucru referitor uh, la uh, motoare și RD. Există un task force specific pentru emisii și așa mai emisii, și emisii. Există și alte canale uh, pe care se pătrunde la comisie. Volkswagen este băgat, ca să zic așa, în cinci grupuri de experți diferite. Deci, pe lângă întâlnirile oficiale, mai sunt și alte posibilități cele 21 de întâlniri, de astea știm noi. Uh, și astea sunt întâlniri oficiale, poate că sunt întâlniri oficiale pe care noi nu le știm, pentru că noi am cerut să ni se spună care sunt întâlnirile și unele au fost omise, deci nu putem să știm. Deci problema este că nu există o transparență proactivă și publicul gener- normal nu poate să știe de câte ori se întâlnesc Um, uh, acești oameni și este clar că industria auto e foarte implicată în procesul de legi, legiuire, legiferare. Deci puteți să spuneți că acest sector auto este mult mai prezent la comisie în grupurile de experți decât alte sectoare? Din păcate nu. Vă spunem, eu sunt în grupuri de uh, um, lucruri, uh, grup de experți pe alte subiecte și dezechilibrul acesta există și în alte sectoare pentru că oricum peste tot industria uh, cântărește greu în aceste grupuri de lucru mult mai mult decât uh, alte grupuri, dar asta este mai cu seamă uh, relevant și pertinent pentru industria auto. Domnul uh, Salba, mulțumesc foarte mult tuturor invitațiilor noștri și mulțumesc pentru tot ce ne-ați spus până acum. Așa cum știți, Comisia Europeană a pregătit deja o nouă propunere în contextul actual pentru a încerca să depășească obstacolele pe care le-ați menționat astăzi. Aș vrea să știu ce credeți despre această propunere a Comisiei, care se pare că ar fi una chiar uh, de pionierat pe plan internațional. Despre ce propunere vorbiți, uh, domnule, dacă puteți să-mi spuneți? E vorba de omologare, de pachetul de RDE? Da, e vorba de acele teste, testare în condiții reale versus teste în laborator. Da, vreau să vă spun încă o dată, subliniez, nu sunt un expert tehnician. Eu uh, am încercat să văd partea privitoare la lobby-uri aici am încercat să sap, să sap în acest sens. Însă, din ce am auzit noi, din ce am văzut noi, este clar că propunerile acum prezentate sunt mai bune decât cele din trecut, însă având în vedere documentele pe care noi le-am primit și având în vedere lacunele pe care le putem vedea deja, pro- problemele și nu puține persistă. Am făcut o listă, o întreagă listă în prezentarea mea inițială legată de aceste probleme posibile. Se pare că temperatura trebuie să fie de 0 inițial și acum se propune 300 Uh, demararea motorului la rece, și mă refer la țările scandinave, uh, trebuie să se ia în calcul, mai sunt și alte aspecte în aceste teste. Pot să pară minore, dar ele se acumulează și vedeți că um, se folosesc aceste tertipuri tehnice pentru a slăbi și dilua standardele chiar și cu aceste noi standarde. Iar Euro 6, dacă este să mă refer la ea, ă, tot în acest context, tot vor exista discrepanțe între ceea ce se petrece pe drumuri sau ceea ce crede lumea că se petrece pe drumuri cu o mașină și ceea ce se petrece în laborator. Dacă este să fim cinstiți, industria auto nu ar trebui să facă astfel de teste, mai ales nu ar trebui să ne spună care are nevoie de factorul uh, de conformitate, pentru că chiar și în 2021 industria auto va uh, putea să depășească cu veselie aceste, aceste emisii cu peste 50% și tot nu se vor schimba lucrurile. Eu cred că multe, uh, multe persoane și multe entități vor să se asigure că lacunele persistă în, și în aceste noi teste, domnul Zabal. Dar care ar fi soluția ideală pentru a uh, confrunta aceste probleme pe care le-ați descris. Ce înseamnă asta? Înseamnă că propunerea europeană nu va avea decât un efect înjumătățit pe plan internațional. Încă o dată, nu sunt expert și nu pot să intru în amănunte. Cred că BEUC și alte organizații Ehm, pot să vă răspundă mai bine pentru că ei s-au aplecat cu multă atenție asupra acestor propuneri noi. Însă, din perspectiva publicului, trebuie să ne asigurăm că orice propunere de la Comisie, ehm, industria auto trebuie să se angajeze să nu depășească niște limite ca să nu împieteze asupra sănătății populației. Și ehm, atunci este foarte clar că există multe uh, niveluri național, UE sau chiar ONU uh, la care se lucrează și orice propunere se propune, pe oriunde se propune ea, trebuie să ne asigurăm că interesul publicului este uh, protejat, promovat de fiecare dată față de ce poate să încerce să facă industria auto. Vă mulțumesc! Deci, dacă am înțeles eu bine, nu doriți neapărat o noi reglementări, ci o conformitate și o respectare a reglementărilor actuale? Am înțeles eu bine? Da, eu zic că orice fel de reglementări uh, sunt uh, puse în aplicare, procesul democratic trebuie să fie respectat și dacă va fi un nou regulament sau unul vechi, el trebuie să respecte sănătatea oamenilor. Uh, nu pot să vă spun exact care reglementare va fi mai bună sau mai proastă pentru a respecta sănătatea populației. Nu avem expertiză în acest sens, vrem să ne asigurăm că procesul de reglementare nu este perturbat de către mm, interesele industriei. Domnul Carins, mulțumesc foarte mult, mulțumesc uh, domnilor. Aș dori cumva să Uh, vă ajut uh, să vă promovez credibilitatea. Ne spuneți că nu aveți expertiză tehnică și aici suntem într-o comisie tehnică totuși. Și atunci? Pe cine reprezentați dumneavoastră? Asta e prima mea întrebare. Ei bine, noi suntem un ONG. Nu avem membri, ci avem o misiune foarte clară definită pe site-ul nostru internet. Avem 14 persoane în echipa noastră care se asigură că sunt în aplicare misiunea pe care ne-am propus-o, investigăm uh, tot ce înseamnă lobby-urile și așa mai departe. Deci, deci doriți transparență, vreți, doriți dezvăluirea informațiilor. Cine vă finanțează? E bine, în răspunsurile înscris v-am oferit un răspuns pe site-ul nostru vedeți care sunt sursele de finanțare. Avem un buget, vedeți care ne sunt veniturile, de unde am primit bani în ultimii 10 ani, le găsiți pe internet. Și aceste informații sunt găsite și pe partea de transparență. Da, da, m-am, uitat pe website, sunteți foarte deschiși, dar m-am uitat și am văzut că pe 2015, în 2015 indivizii au uh, donat cam 4% din bani, 30 și ceva de mii de euro și mai mulți, mult mai mulți, peste 90% vin de la niște fundații. Avem o fundație numită ISHAM, care va finanța 23% din activitate în 2015 uh, și așa mai departe. Cine este această fundație atât de generoasă care vă finanțează cam un, o trăime din activitatea dumneavoastră? Da, această uh, Uh, fundație dă granturi, are un site internet care arată care sunt obiectivele, sprijină ONG-urile care sunt active în domeniul mediului, schimbărilor climatice, dar și răspunderii corporate. Așadar, în fiecare an, noi, dacă ni se aprobă, primim niște granturi de la ei care ne acoperă munca de campanie, munca de cercetare. Puteți să-mi spuneți ce este această fundație? cine este spatele ei. E vorba de o persoană, un filantrop, care finanțează, are niște idealuri, vrea să financeze ONG-urile și să le dea granturi. Când mă uit la această fundație, East Fund Foundation, dacă mă uit peste ea, spune domnul Cariț, spune așa că fundația sprijină campanii uh, antiliberale, instituții care uh, dăunează echilibrului în lume și împotriva băncii mondiale, împotriva comisiei chiar. Deci ei spun că sunt organizație de tip campanie care dorește să submineze instituțiile, instituțiile cum ar fi Comisia Europeană. Așa stau lucrurile sau e o glumă? Dar nu știu cum aș spune, e vorba de o fundație cu caracter progresist care nu, nu, care nu-i place nu-i plac politicile neoliberale. Ce înseamnă progresist? Înseamnă că dorește să promoveze drepturile fundamentale, drepturile de mediu. Dar dacă mă uit pe website-ul lor, spune domnul Carin, spune că sprijină campanii locale împotriva Comisiei Europene. Deci, într-un fel, vă sprijină pe voi ca să faceți campanie împotriva Comisiei uh, Europene. Nu, nu e vorba de Comisia ca instituție, ci politicile sale, ci e vorba de acele politici neoliberale. Deci nu, Comisia ca și instituție s-a șters asta informație, dar în 2010 site-ul spunea că era vorba de un om de afaceri, Ayman Jalal, nu știu cum se numește, un om de afaceri libanez, el a finanțat asta și banii vin printr-un cont U UPS. E vorba de fundația Ishvara. Ce se întâmplă? Suntem aici în plin domeniul Panama Papers, e ceva de uh, finanțați în mod netransparent, care vă finanțează pe voi? Nu știu, vreau să întreb asta, întreb și pe doamna președinte. Doamna președinte, aici ascultăm membrii societății civile și cu tot respectul pe care vi-l port, acum ascultăm niște lucruri, vorbiți despre societatea civilă, indivizii, persoanele private vă finanțează cu 4% din bani, dar partea leului revine unei fundații care are ca scop să distrugă Comisia Europeană, mi se pare puțin ciudat. Doamna președinte, această decizie a fost luată într-un proces democratic cu toți uh, coordonatorii. Este foarte important uh, să știți că nu este ușor să organizăm un calendar uh, um, bun, uh, ne-am reunit cu toți coordonatorii, eu n-am nicio problemă cu organizații care critică ideile neoliberale, pentru că așa funcționează acest parlament, de, depinde de grupurile politice. Puteți întotdeauna să puneți întrebări, domnule Carins, dar, după cum spuneam, vedem multe ONG-uri, mulți uh, tehnicieni și până acum Până în momentul în care intrăm în discuțiile politice, aceste ONG-uri ne oferă informații într-un mod deschis și transparent și nu sunt ele cele care trebuie să fie judecate azi. Domnul Carinț, da, sunt de acord, însă ce mi se pare ciudat mie este că vorbesc despre deschidere și transparență, însă când vine despre, vorba despre ei, pare să nu fie transparent. Tocmai pentru că am încercat să aflu mai mult despre aceste uh, fundații, uh, și nu am reușit să găsesc. Poate că ne puteți uh, răspunde în scris, dar vă rog, pe scurt. Eu cred că toate aceste întrebări au fost clarificate în răspunsurile scrise pe care le-am depus. Suntem transparenți referitor la finanțarea pe care o primim. Uh, Fundația Isvara um, își uh, publică misiunea și este compatibilă cu a noastră și este logic să ne sprijine. Cred că citarea din uh, misiunea acestei fundații nu a fost 100% uh, corespunzătoare cu realitatea, a fost scoasă din context. Este vorba de a combate anumite politici și nu anumite instituții. De asemenea, fundația este creată prin legislație elvețiană, Um, organizată, deci cu sediul în uh, Elveția uh, sub, și finanțată prin banca UBS. Bun, spune doamna președinte, revenim la subiectul acestei reuniuni. <clears throat> Mulțumesc, spune domnul Danț. Mă interesează conținutul acestei dezbateri. Cred că noi cu toții putem să facem propria uh, noastră evaluare a um, vocilor pe care le auzim. Aș putea, dacă vă întreb cum sunteți finanțați, să vă întreb și ce ați mâncat la micul dejun. Aș prefera însă să vă întreb ce ați aflat despre industria auto și despre slăbirea prevederilor RDE. Ați vorbit despre lacune care au fost create. Ce fel de probe aveți referitor la acest lucru? Mulțumesc. Am început să spun, avem uh, Uh, indicații privind uh, și probe privind scăderea temperaturii și uh, redefinirea ceea ce este utilizare obișnuită. De exemplu, temperatura a crezut de la 0 la 3. Au existat încercări să se elimine utilizarea aerului condiționat. Și apoi s-a slăbit pur și simplu formularea. Uh, uh, should be included in the test, ar trebui să fie incluse în test mai degrabă decât vor fi incluse în test. Apoi, cât timp se petrece în diferite condiții uh, de conducere, uh, condus în zone urbane, autostradă, zone rurale și nu se calculează uh, emisiile după uh, opriri prelungite viteza maximă la care se uh, testează o mașină a fost redusă de la 160 uh, care a ajuns după compromis la 145. Asta înseamnă și că s-au eliminat teste pentru anumite uh, mașini, mai ales mașini uh, sport care merg la viteză mare. Cred că nu a fost un um, efort numai din partea Volkswagen, chiar dacă ei au jucat un rol esențial au scris uh, scrisori în care cereau ca anumite elemente să fie șterse pur și simplu. Să nu uităm că Volkswagen sunt Porsche, Lamborghini și Audi. Toți aceștia beneficiau de pe urma eliminării testelor la viteză uh, înaltă. Și când au fost uh, întrebați de practicile lor de lobbying, au spus că nu este lobbying, este un schimb de expertize care face parte din uh, activitatea zilnică uh, Ehm, și că de aceea nu ar trebui să fie văzut deci, ca lobby. A existat deci un efort coordonat pentru uh, a influența noile propuneri și limitările și ehm, de asemenea factorul de conformitate care ehm, ar a fost influențat ca să nu corespundă cu uh, cei 1,6 prevăzuți de comisie. Domnul Danț, ați menționat tactici de amânare. Care ar fi exemplele și în ceea ce privește factorul de conformitate? Ați pus în scris că o serie întreagă de tactici au fost folosite pentru a um, obține ceea ce își dorea industria. Care au fost aceste tactici? tactici? Deci pentru amânare, două tactici. În primul rând, au încercat să se asigure că votul este cât se poate de rapid, dar incluzând toate limitările și în același timp uh, asigurându-se că se adaugă mai multe uh, limitări și condiții uh, ceea ce făcea mai dificil să se facă votul uh, final ei păreau că sunt constructivi, dar de fapt în, uh, încetineau întreg procesul. Apoi, cum, cum s-a procedat? În iulie 2015, ASEA a spus că, de, vara trecută, au spus au spus că respectarea standardelor Euro 6, la 10 ani după ce au fost impuse, s-ar putea să fie dificilă, uh, dificil de atins și au spus că uh, este nevoie încă de discuții tehnice și politice. Documentul uh, scurs arată și că statele membre au încercat să întârzie lucrurile. În ceea ce privește factorul de conformitate, tacticile au fost variate, au amenințat cu pierderea de locuri de muncă dacă întreprinderile trebuiau să fie uh, reproiectate pentru a se schimba uh, motorul, pentru a respecta Euro 6, avize juridice și expertize juridice pe care le-au publicat și de asemenea s-au coordonat că, ca membrii lor să fie coordo- um, um, să facă în același timp vizite la um, autorități naționale, astfel încât uh, factorul de conformitate discutat la ASEA să fie uh, promovat uh, în același mod în toate țările. Mulțumesc, domnul Demesmacher. Eh, welkom en eh, bedankt. Mulțumesc, bun venit. Aș vrea să vă mulțumesc pentru toate explicațiile pe care ni le-ați eh, dat. Am parcurs chestionarul dumneavoastră în detaliu și mi-am dat, mi s-a părut că răspunsurile noastre sunt vagi. Nu sunt date foarte multe detalii. Nu vi se pare că asta face parte din problemă? Um, I'd like to apologize if you find them vague. Uh, Îmi pare rău dacă ați găsit răspunsurile noastre vagi. Sunt șase pagini, sunt... M-am gândit că este mai mult uh, decât uh, ceea ce ar vrea să citească deputații. Um, Agenția Europeană de Mediu ne-au spus că au făcut un briefing de trei pagini și uh, deputații, deputaților li s-a părut foarte lung. Um, am oferit linkuri uh, suplimentare în acest document cu acces la documente. Uh, avem dosare foarte uh, stufoase, dacă vreți să le citiți, sunt toate online, sunt publice, deci există mult mai multă informație pe care suntem dispuși să o oferim, dar am crezut că vă interesează mai degrabă analiza uh, lucrurilor decât uh, documentele în sine. Dar vă rog, adresați-ne întrebări. La întrebarea numărul 4, de exemplu, se vorbește despre documentul ASEA, despre care document specific vorbiți? Întrebarea 4 se referă la, doc la un document um, pe care l-am obținut și l-am publicat online pe site. Este un articol pe care uh, l-am, vi l-am trimis. Ne vom asigura că dacă nu l-ați primit, îl veți primi. Este un document de strategie al ASEA care prezintă compromisurile pe care le vor accepta față de procedurile Comisiei privind RDE și cum vor face să influențeze um, lucrurile la Comisie pentru a se asigura că sunt lacune și întârzieri. Și în răspunsul la întrebarea 8, spuneți că în anii precedenți au fost uh, uh la, publice mai multe informații privind grupurile de lobby, dar că informațiile nu sunt complete și că lobby-urile trebuie să fie monitorizate uh, complet și că este nevoie de mai multă transparență. Sunt de acord cu dumneavoastră pe acest punct. Ce trebuie să se facă pentru a se evita influența neadecvată? Iar apoi, la punctul 12, ați prevăzut anumite eventuale soluții pentru viitor. Am o întrebare în acest sens. Uh, Există exemple de bune practici sau cele mai bune practici? Vorbiți despre un dezechilibru. din partea marilor grupuri economice, dar credeți că există bune practici la care am putea face apel? Vă mulțumesc pentru aceste întrebări. În ceea ce privește grupurile de experți, mm, un exemplu, și compoziția acestor grupuri de experți, există multe exemple de grupuri care au devenit mai echilibrate în ultimii ani. Comisia Europeană a fost sub o foarte mare presiune pentru a crea grupuri de experți uh, și de, consultar, de consultanță mai echilibrate și Comisia a luat pași uh, concreți în acest sens. Ar fi deci o nevoie să se generalizeze această practică și trebuie văzut în interiorul comisiei care sunt bunele practici pentru a um, implementa acestea și la uh, emisiile uh, autovehiculelor. Cred că asta ar trebui uh, să facă comisia, să găsească cele mai bune practici din propriile direcții generale și să le generalizeze. Apoi, în ceea ce privește transparența și evitarea influențării reglementării, există principii bune în multe din documentele comisiei, inclusiv noile standarde de consultare. Ele menționează nevoia de a preveni această captare a reglementării de către grupurile de lobbyiști și este ceva ce se aplică și uh, consultărilor online, dar ar trebui să fie extins în toate etapele de consultare la comisie. Domnul Federle. Mulțumesc. Suntem într-o parte delicată a audierilor noastre, pentru că asta va determina și calitatea muncii noastre. Dacă plecăm uh, urechea la zvonuri, care ar însemna că uh, luptăm uh, împotriva unei industrii bazându-ne pe zvonuri sau dacă ne bazăm pe fapte și asta ar însemna că avem uh, motive foarte clare să luăm decizii. Avem nevoie și de lobby-uri pentru a obține fapte uh, și date concrete și uh, Uh, obținem informații din diferite părți ale Uniunii, dar acest lucru trebuie să fie gestionat într-un mod transparent care să poată fi verificat de electoratul nostru, de jurnaliști și de ONG-uri. Deci, uh, asta aș vrea să facem câteva progrese. Prima mea întrebare ar fi, ați găsit dovezi că a existat un impact semnificativ din partea industriei asupra uh, Comisiei Europene în modul în care a proiectat testele RDE? A doua întrebare similară. Au existat întârzieri semnificative din cauza industriei um, și aceasta a avut un impact asupra legislației? Și ultima întrebare, dacă așa este și dacă ați văzut cazuri concrete, ce putem face pentru a ne asigura că nu se mai întâmplă, dar că primim în continuare informații și perspectiva industriei pentru că avem nevoie de ele. Știm că Agenția de Protecție a Mediului în Statele Unite are un proces în care uh, politicienii stabilesc obiectivul, uh, agenția stabilește standardele și apoi ea este supusă criticii ca într-o dezbatere la universitate. Și după acest proces se stabilește standardul final. Ar putea fi aceasta o cale pentru a trece către mai multă transparență? Mulțumesc! Cred că nu trebuie să uităm că este foarte greu să arăți o cauzalitate directă, că o întâlnire cu lobbyiști a dus la un rezultat uh, final. Avem însă un corp întreg de un, un, un, o serie întreagă de uh, probe care arată uh, influența industriei și avem și rezultatul final. RDE a fost dopta, uh, votat în octombrie 2015, adoptat înce la începutul anului acestuia de Parlament, a durat foarte mult timp. Fără uh, scandalul uh, Volkswagen am fi avut acest vot? În ceea ce privește întârzierile, iată, vedem asta. Apoi, factorul de conformitate, vedem uh, o diferență între noile tipuri și vechile tipuri de automobile, uh, 2017 uh, pentru cele noi și 2019 pentru cele vechi, deci un factor de conformitate pe două etape. În documentele scurse uh, vedem că în februarie 2015, când s-a făcut prezentarea, poziția comisiei a fost un factor de conformitate uh, unic, deci nu două, și apoi vedem Uh, ca și alte state membre, uh, solicită aceeași uh, linie ca și industria. Deci avem câteva exemple concrete de um, întârzieri, slăbire, lacune. Dar e foarte greu să găsești infractorul cu arma în mână când avem un acces atât de limitat la documente. Avem câteva, câteva schimburi de corespondență, dar nu avem procese verbale ale unor reuniuni care sunt informale. Deci aflăm când uh, sunt uh, scandaluri um, și intervine o comisie cum este aceasta, sau când uh, se scurg documente. Deci transparența nu este suficientă. Dau cuvântul și colegului meu să completeze. În ceea ce privește cum am putea să prevenim influența excesivă, cred că exemplul pe care l-ați dat referitor la Statele Unite este interesant ce vedem în industria de reglementare europeană este că industria auto este implicată în toate etapele procesului de reglementare și ne putem întreba dacă este necesar, sănătos, dacă poate am putea avea un proces ca cel de la uh, agenția americană, unde politi domeniul politic stabilește obiectivele, agenția standardele, apoi există o etapă de consultare mm, în care sunt uh, ascultate părțile uh, interesate și apoi o etapă care intervine fără accesul lobbyiștilor. Deci merită avut în vedere o astfel de posibilitate de a reevalua această implicare proactivă a industriei auto în fiecare etapă. Asta permite o influență foarte puternică, plus faptul că ne, uh, uh, există această dependență de industrie pentru a obține expertiză. Poate că este nevoie de această etapă în care să iau o decizie politică fără să mai intervină uh, lobby-urile. Mulțumesc, domnul De Jong. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Le mulțumesc și reprezentanților Corporate Europe că se află astăzi aici. Vă asigur că nu pe dumneavoastră vă judecăm aici, ci încercați să ne ajutați să vedem ce putem face mai bine în ceea ce privește transparența. Apreciem acest fapt. Primele întrebări pe care le-am au de-a face cu documentele existente. Dacă ne uităm la ceea ce aveți, am două întrebări, de fapt. Una, Știți ceva despre regulile care există în comisie și obligația de a ține procesele verbale. Dacă nu ați discutat acest lucru cu comisia, e absurd că dintr-o dată se descoperă noi reuniuni despre care nu se știa și așa mai departe. Așa că ce mai poate face comisia? În al doilea rând, care e planul dumneavoastră în ceea ce privește informații suplimentare pe care vi le-ați mai dori și care ne-ar ajuta și pe noi în comisia noastră? Voi răspunde la prima întrebare, accesul la documente. 30 de reuniuni Uh, niciuna dintre ele nu avea procese verbale. Apoi am mai făcut o cerere mai târziu, pentru o perioadă de mai târziu, au mai venit cu niște reuniuni care au fost omise la început, încă șapte reuniuni, două cu procese verbale, cinci fără, iar apoi, în mod preactiv, au început să facă procesele verbale ale discuțiilor, notițele luate de oameni și așa mai departe. E ceva foarte bizar, n-am mai văzut niciodată așa ceva. Nu știu dacă erau rezultat ai presiunii politice politice asupra Comisiei, pentru că există acest scandal și documentele scurse, nu voi face speculații, însă există linii directoare și voi citi din ele dacă le găsesc în ceea ce privește codul de conduită. La întâlnirile cu lobbyștii, ghidările care se dau, există fapt un ghid, un practic în ceea ce privește partea de etică. La reuniune ar trebui să existe o înregistrare înscrisă a reuniunilor, să se asigure că există acestea atunci când informațiile sunt importante sau pot să implice acțiuni din partea comisiei. Asupra rapoarte, asemenea rapoarte trebuie înregistrate și îndosariate. Deci e clar că există linii directoare care spun că trebuie să fie înregistrate, trebuie să existe notițe, în Însă DGGRO nu a urmărit aceste reguli, așa că ar trebui să vedem la DGGRO ce fel de măsuri s-au luat, astfel încât să se asigure că aceste măsuri au fost, aceste reuniuni au fost înregistrate sau ce vor face pe viitor în acest sens. Probabil va trebui să se meargă și mai departe în ceea ce privește statele, să vedem ce fel de ce fel de măsuri a luat DG DG Grow astfel încât să evite conflictele de interese. Cum se protejează Comisia în asemenea cazuri? Cred că ar fi interesant să vedem cum a abordat DG Grow situația și dacă are măsuri, are garanții, astfel încât să se asigure că procesul politic este protejat de interesele economice. Aș mai adăuga ceva pentru că cam expiră timpul, recomandați ca toate contactele între lobbyiști și funcționarii comisiei să fie înregistrate și să fie puse pe paginile de internet. Când l-am început pe primul vicepreședinte, a spus că s-ar putea să fie o încălcare a vieții private a oamenilor ce reacție aveți în acest sens? Și în al doilea rând, există un număr în creștere de reuniuni neoficiale în afara sediilor comisiei, de exemplu la hotelurile din această zonă, acestea fac afaceri mari. Există un summit al, uh, afaceri, al un European Business Summit foarte important. Ce ziceți despre toate acestea? Da, credem că transparența proactivă la reuniunile cu lobbyiștii ar fi un pas important înainte. Ar fi mult mai ușor să existe o supraveghere a interacțiunii cu lobbyiștii și o influență excesivă potențială. Ar fi ușor de introdus. Teama legată de viața privată e una legitimă. Însă credem că oficierii din comisie, oficialii din comisie, personal din comisie de rang mai uh, mic pot să nu fie nominalizați, ci poate apărea doar titlul pe care l au, unitatea unde funcționează, cred că ar fi suficient pentru supraveghere și acesta e de fapt obiectivul exercițiului. Important e să spunem că există reuniuni la nivel mai uh, jos, care apar acum pe internet. E un lucru important pe care l-am conchis în, investiga- în investigația noastră. Dar totul trebuie să fie ușor de supravegheat și accesibil publicului. Vă mulțumim foarte mult, doamna Deli. Merci de, de votre présence. Alors, c'est vrai que lorsqu'on... Bună ziua, mulțumesc uh, pentru prezență. Când vorbim despre lobby-uri și presiunea și ponderea lor, poate să pară un uh, lucru tabu, dar nu trebuie să se întâmple asta. Eu m-aș referi înapoi la întrebarea numărul 10. Spuneți că dincolo de transparență este important ca funcționarilor europeni să li se transmite un semnal politic puternic, astfel încât să nu există o presiune prea mare a lobby-urilor în procesul legislativ. Trebuie să fie o expertiză mai diversificată, experții să fie independenți financiar de sectorul de reglementat. Grupul CARS 21, care a pregătit la început legislația Euro 5, Euro 6, conținea foarte mulți constructori auto, Volkswagen, Renault, Fiat, îl aveam și pe președintele Federației Internaționale a Automobiliștilor, dar nu există decât un singur ONG, Institutul pentru Politica de Mediu Europeană. Credeți că CARS 21 a fost într-adevăr un astfel de semnal politic puternic venit de sus sau, nu, din potrivă, cei de la DG Growth considerau că constructorii auto sunt niște simpli co-legislatori? Prima întrebare. Uh, thank you. Vă mulțumesc. Da, în ceea ce privește CARS 21, a fost o inițiativă remarcabilă a comisarului Verheugen de a stabili un grup la nivel înalt de consultare. Într-adevăr, era foarte dezechilibrat și am mai discutat despre echilibrul grupurilor de experți. Dacă ne uităm la alcătuirea acelui grup, acum 11 ani, bine, e chiar un prim exemplu pe care îl putem găsi de dezechilibru. Într-adevăr, șefii au șefi importanți în industria de mașini erau reprezentați acolo și cei din partea lobby-ului, niciun ONG, nicio organizație de consumator nu își aveau locul acolo. Au fost criticați atunci când grupul a fost relansat după câțiva ani, echilibrul era mai bun, adică s-a recunoscut că mesajul trimis inițial era unul problematic, așa cum ne spuneați și dumneavoastră. Uh, și anume cererile lobiștilor erau mult mai importante decât uh, altele. Întrebarea e care a fost impactul acestui grup. În CAR 21 au produs mai multe rapoarte aceștia. Uh, și aceste rapoarte au avut un impact semnificativ în ceea ce privește reglementarea UE în sectorul uh, automobilelor. E o chestiune importantă. Industria constructoare de mașini își dorea să își uh, promoveze propria viziune de reglementare mai bună, o formă de mai bună reglementare, o nouă abordare la un regulament mult mai uh, lax, mult mai apropiat de industria constructoare de mașini și, într-adevăr, spre coreglementare și autoreglementare. Acestea erau niște obiective specifice. După ce au apărut primele rapoarte, industria mașinilor a spus că e foarte mulțumită de rezultate. Au spus că propunerea lor a fost sprijinită și apoi totul s-a transformat într-o abordare diferită de reglementare. Dacă așa s-a întâmplat, atunci e foarte important ca acest, această comisie să evalueze situația, să vadă care a fost impactul. Dacă totul uh, pune procesul de reglementare pe o cale greșită. Mulțumesc pentru acest răspuns. M-am uitat uh, peste procesele verbale ale grupului de lucru CARS 21, CARS 21, se spune Uh, necesitatea de a vedea Euro 5 și Euro 6 sub, uh, prin abordarea better regulation, adică acea de reglementare și acea pro-competitivitate despre care știm astăzi. Vreau să vă întreb dacă acest grup de lucru, CARS 21, n-a fost cumva un mijloc de a lăsa constructorii auto să se autoreglementeze în numele acelei mai bune reglementări, better regulation. Um, well, we are um, together with Friends of the Earth. We're... Împreună cu prietenii americani pregătim un raport pe această chestiune, va fi publicat în septembrie, vă vom trimite și dumneavoastră. Vi-l vom trimite și dumneavoastră. E o întrebare dificilă, nu putem da un răspuns acum. Însă am dorit să vă spun că există o investigație importantă publicată de Observer care analizează și Cars 21 și care conchide că Cars 21 a consolidat versiunea industriei în ceea ce privește better regulation și mai ales autotestarea. Sunt niște recomandări foarte detaliate, care apoi cred că în 2007 au fost sprijinite de guverne și de instituțiile Uniunii Europene. Și apoi uh, s-au acoperit mult mai multe zone de sub autotestare. Cred că e un rezultat foarte concret și unul care trebuie să fie bine asimilat. Doamna Devi. Mulțumesc foarte mult! Vreau să vă mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră, pentru răspunsurile dumneavoastră și pentru munca pe care ați desfășurat-o dumneavoastră, organizația dumneavoastră. Și asta în multe domenii. Mă gândesc și la tot ce înseamnă acei perturbatori endocrinieni, mă gândesc și la TTIP. Deci, după părerea mea, munca dumneavoastră este foarte importantă. De aceea vă mulțumesc pentru că ați venit la această comisie de anchetă a noastră. Din punctul meu de vedere, este foarte îngrijorător ce se întâmplă. Eu, ca și cetățeancă europeană, mă simt foarte îngrijorată când aud ce se întâmplă cu aceste dialoguri uh, ascunse care cumva decid uh, politicile și instituțiile noastre. Uh, în condițiile că avem, în care există registrul pentru transparență. Noi, Parlamentul, am votat uh, și el este clar, conține o serie de limitări. Vreau să vă întreb și dumneavoastră ce credeți despre acest instrument al Registrului pentru Transparență, însă sunt și mai îngrijorată de un alt aspect, și anume toate aceste contacturi, contacte și interacțiuni um, pe ca, care există cu cei din sectorul industrial prin intermediul acelor tehnicieni și experți de care am vorbit. Contacte mult mai dese care cumva industria și pe această cale și pe această ușă intră la comisie și spune că reprezintă expertiza care lipsește la comisie. Dați-ne sugestii cum să rezolvăm această problemă. Și de-a lungul acestor ani, vă întreb, ați observat cumva că instituțiile europene ar fi deschise uh, pentru a adopta o serie de măsuri pe care voi le tot sugerați pentru a îmbunătăți uh, acest gen de relații care există sau v-ați izbiți de un adevărat zid, practic? Okay, thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește registrul de transparență, bineînțeles că a fost un pas uriaș înainte, însă în forma sa actuală nu se ridică la măsura așteptărilor. Cred că vor fi negocieri în ceea ce privește acest dosar mai târziu în acest an. A promis acest lucru președintele Comisiei Juncker. Registrul va deveni obligatoriu. Astfel ne vom asigura că toți cei care fac lobby se trec în acest uh, registru și dau informații. Ce îngrijorări avem în ceea ce privește dacă ne putem sau nu baza pe informațiile de acolo și dacă informațiile care sunt dezvăluite sunt actualizate? O mare parte din informațiile din registrul de transparență nu e fiabilă, nu este monitorizată așa cum ar trebui și, într-adevăr, multe dintre date sunt uh, deja expirate. Același lucru e valabil și pentru informațiile din partea industriei auto. Sperăm că va exista o acea revizuire și să sperăm că din toamnă lucrurile se vor îmbunătăți, astfel încât să avem acces la informații fiabile și actualizate. A doua întrebare cred că avea de-a face cu contactele care există între uh, reglementatori, cei din comisie și industrie. Într-adevăr, credem că e nevoie să existe niște reguli mai clare, o abordare mai formală, să existe și posibilitatea ca funcționarii comisiei să fie protejați de presiunea venită din partea lobbyurilor. Și mai spuneam despre acesta, să existe, de exemplu, o fază temporară uh, în care să nu poată să existe loc de lobby-uri. Dacă s-a analizat toată expertiza, s-au ascultat toate părțile implicate, probabil ar trebui să existe și această opțiune pentru comisie și funcționarea acestea, să aibă timp să iau decizii în uh, interesul public. Un exemplu interesant în acest sens a avut loc în 2014. Sfârșitul 2013, începutul 2014, când comisarul Barnier a decis că Va fi o pauză de trei luni la reuniuni cu, lobby, cu lobbyurile pentru a se lua decizii pe dosar și a simțit că e nevoie de acest timp astfel încât funcționarii să se concentreze, să facă cea mai bună propunere legislativă. Toată lumea fusese ascultată, toată expertiza era acolo, așa că era timpul să facă ce au ei de făcut. Așa că a, făcut, a, a propus această pauză de trei luni în ceea ce privește relația cu lobby-urile. Poate așa ceva s-ar putea face și în situația noastră. Bine, vă mulțumim foarte mult. Încheiem astfel prima rundă de întrebări și răspunsuri. Trecem acum la cea de-a doua rundă și îi dau cuvântul doamnei Cratin. Mulțumesc foarte mult! Am vorbit foarte mult de Comisia Europeană. Vă mulțumesc pentru răspunsuri în ceea ce privește cele mai bune practici, lobby, transparență, însă aș vrea să mă întorc la legislație. În ceea ce privește legislația care e relevantă în domeniul emisiilor de noxe. Vedeți aici puncte slabe în Uniunea Europeană? Care sunt acestea? Ni le-ați putea specifica? Într-adevăr există puncte slabe, cred că trebuie să subliniem faptul că noi ca organizație suntem axați pe nivelul european, dar e clar o problemă care afectează și la nivel național și european. Cred că nu pot spune îndeajuns de mult faptul că Faptul că se bazează atât de mult pe expertiza din partea industriei a dus la regulamentele în ceea ce privește dioxidul de carbon, noxele, să fie diluate în interesul actorilor economici, în detrimentul interesului public. Dacă dorim să rezolvăm problema, atunci trebuie ca expertiza din comisie să fie construită și să vedem cum putem izola procesul de luare al deciziilor politice de acest expert. Și avem și propuneri uh, concrete, dacă vă interesează. Da, credem că au existat lipsuri, lipsuri atât tehnice cât și politice. Această chestiune legată de expertiză, ce face Comisia, cum se bazează pe expertiză, aici vorbim întotdeauna de o alegere politică. SUA are propria sa expertiză, Uniunea Europeană nu. E o decizie politică care s-a făcut vis-a-vis -vis de industria auto și încă din anul 70. Uniunea Europeană nu are așa ceva ce există în SUA, așa că trebuie să existe un semnal puternic. E important să existe expertiză independentă, astfel încât să se creeze regulamente care să țină cont de interesul general din Uniunea Europeană și nu de interesul industriei auto. Spuneți că aveți uh, propuneri concrete, sigur că ne interesează asemenea propuneri. Așa cum spuneam, lucrez cu grupuri de experți. Grupul de experți ardei e unul uh, cheie. Cum se ajunge să avem totuși expertiză din partea industriei astăzi când uh, Comisia nu are propria sa expertiză? SUA are un exemplu minunat, un centru de cercetare în ceea ce privește cancerul, când existau acolo conflicte de interese, s-au decis să facă un uh, grup de experți pe două platforme. În primul grup erau aceia care, în, în, cadrul, în cazul cărora nu exista un conflict de interes economic și aveau diferite responsabilități. Apoi, pe, de a, pe cea de-a doua platformă se aflau cei, care, cei în cazul cărora existau conflicte de interese, cei care erau interesați foarte mult de rezultat. Uh, și aceștia puteau fi invitați când era nevoie de expertiza lor, însă printr-o astfel de structură, cei fără de interese puteau să fie primii la care se apela. Însă se asigurau că expertiza celor interesați nu influențează foarte tare rezultatul. Mulțumim foarte mult! Doamna Bonfa. Mulțumesc. Având în vedere răspunsurile pe care le-ați dat în scris, este clar că proasta administrare de la Comisie este o realitate. Este foarte clar că lipsește transparența, termenele sunt prea îndelungate. Mă refer la uh, termenele care vizează răspunsurile care sunt date, dacă sunt date, însă, dacă am înțeles eu, uh, sau n-am înțeles mai bine zis, este ceva voit sau nu? aveți dovezi într-un fel sau altul? Asta a fost prima întrebare. uh, well, it's impossible for us to... E dificil pentru noi să spunem dacă totul a fost intenționat sau dacă reflectă o metodă de a lucra. Dacă nu există suficientă conștientizare, destulă supraveghere internă, Într-adevăr, există acest ghid de etică, dar care nu este pus în aplicare, se pare, la DG Grow. am putea spune că sunt niște obiceiuri în această parte a comisiei. Nu se acordă destulă prioritate transparenței, într-adevăr, și procedurilor de a proteja luarea de decizii de influențe uh, din afară. Cred că e mai degrabă o problemă legată de obiceiuri care s-au dezvoltat. Dans, dans votre réponse 4... La răspunsul numărul 4, și aici aș fi vrut mai multe detalii, ați început să răspundeți, dar nu ați terminat și, în sfârșit, se spune sau vedem că influența celor din acest domeniu a dus la modificarea temperaturilor, că anumite tipuri de teste au fost eliminate poate că aici ar trebui să avem mai multe date, mai multe exemple. Ne-ați dat câteva, dar probabil nu toate exemplele pe care le, le puteți da, exemple precise. Acestea sunt necesare. Ați vorbit despre Volkswagen, dar ce se întâmplă cu ceilalți constructori auto? Uh, au participat și ei la acest uh, proces, mai ales în ceea ce privește CTV. Regarding the impact suppression of tests în ceea ce privește impactul acestor teste, noi am uh, comparat documentele cu rezultatul final. E foarte greu de spus să spunem această reuniune a dus la acest impact, însă vedem deja că sunt lucruri care au fost scoase din test, din test în ceea ce privește vitezele, condițiile de condus, am o listă întreagă pe care probabil vă, pot, vă vom putea trimite. Mai există un potențialul de a reintroduce anumite elemente. Va depinde, cred, de presiunea pe care o va pune această comisie și societatea civilă și dacă industria simte că, într-adevăr, trebuie să cedeze pe aceste elemente. Uh, nu este o problemă Volkswagen, e o problemă a industriei auto. E clar că s-a primit lobby foarte puternic din partea Ford, Volkswagen, BMW, Daimler. Documentul scurs ne arată foarte clar cine conduce și industria autogermană e cea mai mare, trebuie să spunem acest lucru. Însă e ceva în, întâlnit în toată industria și coordonat la nivel european. Nu vorbim de un caz individual, ci de un efort coordonat. Domnule Schulz? Și din partea mea vă mulțumesc. Aș dori să mă întorc la uh, um, acea prezentare ASEA din 16 martie. Acolo ESEA s-a întâlnit cu domnul Steininger din cadrul comisiei, vedem în document. Acesta nu este tocmai cunoscut pentru faptul că e pro-industria auto, ci e, lucrează într-un mod obiectiv, după părerea mea. și o asemenea um, deschidere clar că ar putea să aibă consecințe asupra funcționarilor din comisie. Aceștia ar putea să suferă consecințe, să fie mutați din post sau așa mai departe. Credeți că există, în urma publicărilor, acest fel de consecințe negative pentru cei care lucrează în uh, comisie? vedem când e suspendat un asemenea angajat important? Aceasta ar fi întrebarea mea. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru întrebare. Cred că documentul scurt, scurs ne arată că a existat această reuniune cu ASEA, însă din perspectiva noastră nu e munca unui singur individ din comisie. Pentru asemenea, organizarea unei asemenea reuniuni nu vine din iniția, inițiativă proprie. E o problemă mult mai extinsă în cadrul acestei unități, în DG Grău. Uh, faptul că există asemenea reuniuni neoficiale. În ceea ce îl privește pe domnul Steininger, am încercat să continuăm, să vedem ce s-a întâmplat cu Comisia Europeană. Acesta încă se află în funcție, nu au fost luate niciun fel de proceduri disciplinare. Pentru că trebuia să publicăm acest document, din perspectiva noastră era obligatoriu să-i uh, publicăm și numele, însă nu e ceva personal. Încercăm să arătăm faptul că e o problemă mult mai mare. Industria auto are relații strânse cu Comisia și arătăm și că statele membre sunt folosite astfel încât să se influențeze procesul RD la nivelul Comisiei. Am timp pentru încă o întrebare scurtă. Trebuie să vă mai întreb la între, răspunsul la întrebarea 3 în scris. Ca inginer nu pot să mă încred foarte mult în această, în limba engleză din document, dar îmi spuneți ce e un filantrop progresiv, cum se definește o asemenea persoană? un uh, filantrop, ei bine, un individ care dorește să sprijine într-adevăr lucruri bune în societate, conform viziunii pe care o are această persoană și în acest sens oferă granturi unei fundații. În multe cazuri așa începe să existe o, altfel, o astfel de fundație. Există o moștenire pe care o are cineva și cineva poate să facă acest lucru sau o familie poate să înființeze o fundație pe bază de granturi. Și așa stau lucrurile și în acest exemplu. Domnul Ertug. Vielen Dank. Zunächst einmal herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön. Mulțumesc. Bun venit și din partea mea. Ne bucurăm că sunteți aici și că existați. Cred că este totuși bine să uh, facem ceva împotriva neoliberalismului nelimitat, iar faptul că dreapta din acest parlament încearcă să vă submineze este așa, nu-i băgați în seamă, continuați-vă activitatea. Uh, de curând am avut o audiere foarte interesantă cu Centrul Comun de Cercetare al Com uh, Comisiei Europene, GRC. Reprezentanta GRC ne-a spus, în funcție de cum îi convenea, că GRC este un uh, centru de cercetare independent, pe de o parte, dar și că este strâns legat uh, de comisie și primește solicitări de cercetări numai de la comisie. Întrebarea mea este, v-ați ocupat de Centrul Comun de Cercetare al uh, Comisiei? Considerați că GRC-ul ar putea să nu fie atât de uh, independent cum uh, spune că este? Um, our research GRC apare în anumite documente pe care le-am primit noi, au fost implicați în acest proces, mai ales e vorba de grupul de lucru care vizează noile praguri și limite și este foarte clar că deși nu face parte din comisie și deși primește comenzi de la comisie, nu înseamnă că nu uh, Uh, este mult influențat de industrie. Mă gândesc la fractura, fracturarea hidraulică, fracking. Acolo procentajul a fost de 80% uh, expertiza de la GRS din partea industriei auto. Bineînțeles că depinde foarte mult de unde vin banii. E bine ca atunci când ai un centru de cercetare, ca el să, uh, acești bani să nu vină neapărat de la industria respectivă și mai contează, bineînțeles, transparența, mai contează și modul în care informațiile pe care acest centru de cercetare comună le primește și de modul în care le folosește. Uh, eu am informații, dar nu am terminat analiza și nu aș dori să comentez în ceea ce privește ultima parte a întrebării dumneavoastră. Andrei Fraginov. Mulțumesc. Aș mai avea o întrebare. În momentul de față se discută marea sagă a Uh, emisiilor, uh, a omologărilor. Deci condițiile conform cărora vor putea fi puse pe piață automobile noi. Bănuiesc că urmăriți acest lucru. Cum ar trebui să arate acest sistem de omologare și de supraveghere a pieței pentru a combate și a umple tocmai aceste lacune existente acum? So again, unfortunately, this is something where... Din păcate, noi vom începe de-abia să ne plecăm asupra acestui subiect. Cred că suntem, uh, de fapt, în, uh, într-un subiect cu valență națională, suntem uh, în contact cu o serie de grupuri pe plan național, de organizații care se preocupă de modul în care va arăta noua omologare tip acolo, în statele membre, dar nu trebuie să excludem un nivel sau altul, atât la comisie cât și pe plan național lucrurile trebuie abordate, bineînțeles. Uh, noi am urmărit situația și se pare că anumite învățăminte au fost trase de către comisie în ceea ce privește transparența și, în, și așa mai departe. Deci probabil că și când va veni vorba despre omologarea tip și, și aici transparența și independența vor trebui cumva să apare în această dezbatere. Domnul Henkel, mulțumesc. În primul rând, ați menționat de mai multe ori faptul că, după părerea dumneavoastră, mulți lobiști s-au întâlnit deseori, uh, deci la Comisia Europeană, industria constructorilor auto este cea mai mare industrie uh, auto din Europa și este fruntașă pe plan internațional de ce sunteți așa de surprinși că există atât de multe întâlniri de la sectorul auto în condițiile în care, sau dacă le puteți compara cu un sector cum ar fi cel textil? Într-adevăr, 4% din PIB-ul european sunt reprezintă mașinile, automobilele, însă este foarte clar că e o industrie foarte concentrată, cu foarte puține firme uh, sau companii de vârf. Diversitatea este foarte puțin prezentă. Deci nu am spus și n-am spus că se întâlnește mai multe ori comisia cu cei de la industria auto decât cu cei de la alte industrii. E vorba numai de nivelul de acces uh, de intrările pe care iau la comisie pentru a influența procesul legislativ, inclusiv la comitologie, la grupurile de experți. Accesul este mare și mai este vorba și de alegerile politice care sunt făcute uh, pentru a reglementa acest gen de contacte. Și e vorba, bineînțeles, de a susține industria auto, dar nu de a submina Uniunea Europeană pe alte parte. Da. Uh, la ce vă gândiți? Vă gândiți la corporații, vă gândiți la lobbyști cine uh, reprezintă acești uh, lobiști. Îi cunoașteți? Sunteți un lobby dumneavoastră? Cred că oricine care influențează procesul de luare a deciziilor poate și trebuie să fie consideră lobbyist și să figureze în registrul transparenței. Noi de acolo ne-am luat uh, informațiile, de acolo ar, ar trebui să figureze și Volkswagen și Daimler Chrysler. Da, am înțeles. Ultima întrebare. Concluzia ar fi că mult prea, mult prea mulți reprezentanți ai industriei auto se întâlnesc mult prea des cu oameni de la Comisia Europeană. Nu cumva ar trebui să îi criticăm pe cei de la Comisia Europeană, cum că nu se întâlnesc și cu alți, uh, alte organizații, cu alți lobbyști la fel de intens? Da în primul rând, uh, un dezechilibru imens de resurse între Volkswagen, care înainte de câțiva din 2014 registra un profit net de mai bine de 10 miliarde în acțiuni, iar bugetul pentru transparență în domeniul mediului reprezintă numai 3-4 milioane, mă refer la lobby-urile pro-mediu, dezechilibru imens pe care îl vedem aici la Bruxelles, un dezechilibru care face că astăzi lucrurile să fie, deci, așa cum sunt, Comisia trebuie să aibă la dispoziție expertiză independentă. Și această relație între industrie și comisie nu trebuie să înceteze, ci trebuie să fie mai echilibrată, pur și simplu, prin contactele lobiștilor. Domnul Dans, ați menționat uh, cuvântul tabu, comitologie. Și Vorbim despre experții naționali implicați în acest gen de întâlniri. Ce știm despre ei? Ce se întâmplă cu acest proces? Cum poate fi el îmbunătățit? Ce credeți? Se poate îmbunătăți aici transparența? Cum să ne asigurăm că deciziile care sunt luate chiar sunt luate în mod transparent și sunt făcute și public, publice? Comitologia. Bineînțeles că e, prezidată de comisie cu experți din statele membre, este un fel de cutie neagră. Discuțiile există, avem niște urme, niște documente, însă cred că e lucrul cel mai confuz care se petrece astăzi la Bruxelles. Am încercat să ridicăm și aici capacul pentru că este foarte clar că multe proceduri foarte importante ce privește testele RD se petrec în acest context, însă să nu uităm presiunea enormă pe care o exercită aici la Bruxelles uh, lobby-urile. Dar la TCMV și așa mai departe, în comitologie continuă acestea, aceste presiuni. Până nu avem transparență de plină și nu știm ce s-a spus de către cine, uh, și în ce condiții va fi foarte greu să-i trecem la răspundere pe cei care exercită astfel de transparent, um, uh, care, care dezvăluie aceste informații. Deci trebuie neapărat să fim atenți la transparență. Mulțumesc! Ați putea spune că un stat membru, mai mult decât altele, urmează linia impusă de industria auto, mai ales când e vorba de aceste noi teste și dispozitive de manipulare? Da, am putea spune asta. Dacă ne uităm la documentele pe care le-am primit și parcurs, este clar că țările din Europa Centrală și de Est sunt vizate și în aceste comentarii, când vine vorba de emisiile în condiții normale, s-au desprins multe comentarii din Ungaria, uh, în Italia, de pildă, s-a văzut foarte clar că <clears throat> nu se dorea sau se punea accentul pe un anumit uh, tip, factor de conformitate până în 2021, iar și Spania, ca și stat, a blocat multe inițiative. Dar, încă o dată, vă spuneam că nu știm multe, știm mai mult ce s-a discutat pe la Bruxelles și asta parțial. Nu avem acces la ce se petrece pe plan național. Sunt multe țări care, de fapt, vin și spun una la Bruxelles, după aia se duc acasă și uh, dau vina pe Bruxelles. Deci este foarte greu să desprinzi, într-adevăr, o poziție ca atare. Domnul Salins, mulțumesc foarte mult. O să fiu succint. O colegă a întrebat ceva foarte clar. Eu o să încerc să reformulez uh, pentru că eu înțeleg foarte bine ce scopuri aveți dumneavoastră ca și organizație și încerc să văd cum ne punem noi în această, în această ecuație, pentru că noi avem un scop aici de anchetă, dumneavoastră aveți un scop de critică față de instituțiile europene și atunci ați găsit cumva în cadrul de reglementare UE, ați văzut ceva necurat referitor la tema noastră de predilecție, adică emisiile. Și atunci aveți date specifice, cum că anumite state membre se dedau la anumite uh, practici în ce privește emisiile sau în ce privește controlul pieței. Deci eu vreau să văd probleme și obstacole pe care le-ați identificat eventual. Nu mă interesează geneza acestor uh, probleme și acestor blocaje, că sunt lobby-urile sau altele. Vreau să vă întreb, ați găsit ceva clar? Și asta ar fi o întrebare, ultima întrebare. Ați aflat cumva că ar exista practici de fraudă din partea industriei auto care s-ar fi dedat la trucarea testelor, dar asta înainte de septembrie 2015, data la care industria auto într-adevăr a recunoscut că exista și a folosit acel software uh, cu pricină. Deci, practici de uh, trucare, de manipulare de dinainte de septembrie 2015. Da, vreau să subliniez încă o dată un lucru că noi nu suntem organizația care face teste. Domnul uh, intervine fără microfon. Da. Am înțeles, înțeleg reacția dumneavoastră, aveți dreptate, însă, da, ne tot spuneți că noi nu suntem specialiști, ne spuneți nici la o întrebare, nici la alta și atunci ne punem întrebarea la ce vă pricepeți. Ă, natura univers, ă, misiunii dumneavoastră devine puțin jenantă și atunci e foarte greu să dialogăm când există aceste dubii asupra misiunii dumneavoastră. Da. Da, eu am dat exemple și în scris, am dat exemplele respective și în scris, avem articole, am scris articolele, ele sunt pe internet, puteți să le citiți, dar am crezut că vreți un răspuns în scris și nu vă dau acum răspuns dacă mă scuzați, însă M-ați întrebat dacă știți despre fraude și că s-au folosit aceste lucruri, dacă au descoperit acest lucru, dar, de fapt, noi nu cu asta ne ocupăm. Noi ne ocupăm de presiunea lobby-urilor. Uh, Uh, dar lobby-urile nu, seamnă, nu sunt neapărat compuse din ingineri care fac astfel de lucruri. Pe noi ne preocupă mai mult uh, implicarea instituționalizată a industriei auto de influență uh, care să ducă la îndeplinirea sau nu a normelor Euro 6 și așa mai departe. Dar când vine vorba de chestiunile tehnice, foarte științifice și tehnice, aici noi nu avem mandatul să vedem un astfel de răspund. Domnul Herr Sabido und vielen Dank, Herr Hödemann, für Ihren Vortrag. Mulțumesc, mulțumesc și noastră pentru prezentare. Aș dori să mă refer la întrebările scrise, unde criticați influența excesivă a industriei auto asupra factorilor de luare la decizie, luarea deciziilor în Bruxelles și încercați să dați cifre. Spuneți, de exemplu, că companiile auto fac cele mai mari cheltuieli de lobby și cei mai mari cinci producători au peste 100 de lobbyiști profesioniști care cel puțin o parte din timpul lor se ocupă de influențarea politicii din Bruxelles. Eu vin din Saxonia inferioară, cunosc Volkswagen. Spuneți de, despre Volkswagen că au 43 de lobbyiști. De fapt, în realitate au numai 4 și ceilalți sunt angajați care participă la subiecte europene în întregul concern v-ați dat seama de această diferență între lobbyiști și cei care lucrează pe subiecte europene? So the information from Volkswagen is what Informația de la Volkswagen este ceea ce au scris ei în registrul lobbyiștilor. Noi am folosit această bază ca informație, este din păcate voluntară și nu foarte bine monitorizată, deci noi nu putem decât să ne bazăm pe ce ne spun companiile și ce uh, pun companiile dar lobby, sau lobbyiștii în acest registru. Au scris 43 de, lo- de lobbyiști, 3,3 uh, milioane pentru 2014. Au scris 7 până la 8 uh, posturi cu normă întreagă, într-adevăr, dar Uh, într-adevăr, și cei care stau în birouri, până la urmă asta fac, uh, să contribuie la influență. Uh, da, lobbyiști la Bruxelles sunt patru și așa cum lucrați dumneavoastră se înțelege greșit. Dacă astăzi aș fi întrebat-o, astăzi am întrebat-o pe uh, doamna de la uh, um, Umwelt Hilfe uh, despre rata de eroare a uh, stațiilor mobile. Era, rata era de 30%, la dumneavoastră de la 4 la 43% e și mai ridicată. Nu pot avea încredere în ce spuneți, deci. Uh, Dați-mi voie să repet. Este ceea ce luăm din registrul lobiștilor. Noi suntem pentru ca acest registru să fie cât se poate de exact. Ne bazăm pe ceea ce spun companiile. Lobiștii sunt cei care influențează procese de luarea deciziilor. Dacă Volkswagen spune că au 43 de oameni care asta fac, înseamnă că asta înseamnă uh, că spune Volkswagen că au 43 de lobiști. Deci, poate că conversația este una mai uh, largă de ce trebuie deschisă despre ce consideră Volkswagen că ar trebui să fie lobbyiști. Și bine, ei pot să schimbe informațiile dacă consideră că nu sunt juste. Noi ne bazăm pe registrul lobbyiștilor. Am spus, conform Volkswagen, ei au 43 de lobbyiști înregistrați, cei care sunt, uh, să zic, la fața locului boots on the ground, se spune, deci cei care sunt uh, pe teren. Uh, informațiile referitor la asta am primit, uh, am, le-am luat tot din registrul lobbyiștilor. Mulțumesc, doamna Deli. Mulțumesc. Bun, deci, dacă am înțeles corect, conform uh, estimărilor dumneavoastră, cons- con- producătorii de automobile în 2014 au cheltuit peste 18 milioane de euro pe lobby la Bruxelles. Deci spuneți uh, că Volkswagen angajează 43 de lobby sau plătești, știți câți funcționari europeni se ocupă de a pune în aplicare legislația europeană privind emisiile poluante ale vehiculelor? Poate că nu știți, dar știu eu. Am numărat. Sunt șase oameni în unitatea uh, ce ține de industria automobilă. Deci ei se ocupă de legislația privind vehiculele motorizate. Cât pentru biroul transport și calitatea aerului în Agenția Americană uh, pentru Protecția Mediului? 44. Întrebarea mea este simplă. 6 persoane pentru 500 de milioane de consumatori. Consu considerați că este suficient? Nu este acesta unul dintre motivele pentru care Comisia se bazează atât de mult pe expertiza industriei auto? care joacă deci un rol atât de important în procesul legislativ? Mulțumesc. Da, este corect. Lipsa de capacitate în Comisia Europeană este o problemă. Trebuie să obții expertiză, să propui legislație și dacă nu ai tu expertiza, cine o are? La uh, industria auto, numai industria auto are această expertiză. Și alții care poate o au sunt plătiți de industria auto. Deci, poate că ar trebui să se crească uh, competențele și uh, resursele în, în cadrul comisiei, pentru că nu, altfel nu se pot rezolva lucrurile. Vrem standarde mai dure pentru CO2, pentru NOx, iar informațiile venite de la industria auto nu vor fi imparțiale. Este nevoie de un semnal din partea comisiei că este nevoie de expertiză imparțială, independentă, iar uh, procesul va fi unul îndelungat și complicat. Încă o a doua întrebare. Ați stabilit că au avut loc 13 întâlniri între DG Grow și industria automobil, automobilistică și ați spus că nu există niciun uh, proces verbal pen, înscris pentru aceste reuniuni. Eu nu înțeleg cum se poate așa ceva. Din, din ce cauză avem de-a face cu acest uh, tip de lipsă de transparență. De ce nu este accesibil un proces verbal pentru aceste reuniuni? Comisia are reguli, are uh, un ghid în care se spune că trebuie să se facă un proces verbal și dacă nu se întâmplă acest lucru, trebuie întrebați cei de la DigiGrow de ce nu implementează tocmai aceste reguli importante de a, uh, de, în relațiile cu lobbyiștii. Comisia uh, Uh, recunoaște că există riscuri, chiar dacă și dezavantaje în uh, contactele cu aceste întreprinderi. Cred că DigiGrow vor fi întrebat cum implementează aceste reguli, ce garanții au pus în practică pentru a se asigura că aceste interacțiuni au un impact uh, pozitiv asupra legislației și că nu duc la o influență neadecvată. Vă mulțumesc, dragi colegi. Cu aceasta începe, uh, finalizăm uh, prima jumătate a zilei noastre. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență, pentru că ați avut deschiderea de a ne da răspunsuri care la rândul lor vor crea uh, și vor duce la întrebări când ne vom întâlni cu, cu personalul comisiei. Cred că faptul că nu există suficient personal în comisie trebuie să fie abordat Uh, întotdeauna sunt întrebată de ce am uh, trei asistenți. Spun, eu am studiat uh, sociologie și am nevoie de expertiză când um, discut cu diferite organizații. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență și ne vedem din nou la ora 3 pentru sesiunea de după amiază. Mulțumesc tuturor!